Très bien, si vous voulez bien euh, prendre place, je vais vous proposer de démarrer notre... Euh, Stimați colegi, vă rog frumos să luați loc uh, pentru a putea începe ședința noastră. Mai întâi de toate vreau să urez bun venit. Sper că v-ați odihnit bine. Pentru unii dintre noi, uh, odihna acumulată în cursul uh, Uh, vacanței de vară a început să fie, să fie supra-solicitată. salut pe colegii de la Comisia Agri cu care m-am întâlnit în dimineața aceasta. Ceilalți dintre dumneavoastră sper că v-ați uh, v-ați uh, făcut un capital de, de odihnă suficient de consistent. Acum, iată, ne întâlnim cu toții la comisia noastră, PEST, le urez bun venit uh, invitațiilor noștri din Australia, Canada, Statele Unite ale Americii. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ședința noastră de astăzi. Ca de obicei, voi începe cu partea formală a, a lucrărilor noastre, înainte de a trece la detaliile ședinței de astăzi. Deci, ordinea de zi pentru că nu au existat obiecții, consider că ordinea noastră de zi uh, de astăzi a fost uh, adoptată. La capitolul comunicările președintelui am doar uh, două comunicări de făcut. În primul și în primul rând, interpretarea este disponibilă în 16 limbi. Uh, de asemenea, există un dosar uh, electronic care vă stă la dispoziție, un dosar care conține toate documentele uh, care vor fi discutate la ședința de astăzi și, de asemenea, ședința noastră este transmisă pe internet. Astăzi avem alături de noi uh, uh, niște mari eh, de la postul eh, France 24 eh, care vor înregistra ședința noastră de astăzi. Trecem acum la punctul 3 de pe ordinea de zi, aprobarea proceselor verbale ale ședințelor din 15 mai, 7, 19 și 28 iunie. Ei bine, acestea trebuie să fie adoptate. În cazul în care nu există obiecții la aceste procese verbale, considerăm că aceste procese verbale sunt adoptate. Și acum trecem la subiectul ședinței noastre de astăzi. Am decis cu toții că astăzi vom face o analiză comparativă a procedurilor de autorizare în statele OCDE. Înainte de a uh, intra în subiectul discuției, dați-mi voie să vă spun că Știm cu toții că în luna august au avut loc multe evenimente. Uh, spre exemplu, în luna august, uh, o curte, un tribunal din California a interzis utilizarea Roundup-ului. Deci, iată, această jurisprudență nou creată ne obligă cu atât mai mult uh, să discutăm subiectul acesta să discutăm într-o manieră aprofundată uh, subiectul. Deci, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a veni cu propuneri concrete, ambițioase, de asemenea, cu privire la protocolul de autorizare a asistanțelor uh, active faptul că, iată, există schimbări uh, în lumea întreagă în ceea ce privește procesele de aprobare a acestor substanțe, ne obligă pe noi, europenii, să facem și mai mult, uh, pe raportorii noștri obligă, dar și pe ceilalți colegi ai uh, membrii ai comisiei noastre. Deci trebuie să ținem cont de acest fenomen care este, iată, unul intercontinental. Și tocmai de aceea pentru ședința de astăzi am decis să invităm trei, uh, trei experți. Trei experți care vor veni cu noi detalii esențiale pentru dezbaterea purtată la nivel european. Dezbaterea noastră, bineînțeles, încearcă să uh, Uh, beneficieze de informații uh, numeroase care să ducă la un rezultat cât mai uh, complex cu putință. Și iată, pentru a obține aceste informații suplimentare, le-am invitat pe domnul Chris Parker din partea Australiei, pe domnul Richard Auken din Canada și inițial am invitat-o alături de noi pe doamna Marilu Verder Carlos, președintă a Uh, Departamentului de Reglementare a Pesticidelor din uh, California. Domnia sa, uh, așadar, a fost invitată la ședința noastră de astăzi, dar am fost informați că domnia sa nu ni se poate alătura. Informația aceasta ne-a, fost, ne-a parvenit foarte, foarte târziu, abia luminică. deci a trebuit așa, într-un timp foarte, foarte scurt, să găsim un înlocuitor pentru uh, Uh, doamna Verder Carlos. Și iată, l-am găsit. Este vorba despre domnul uh, Kay Wynn, care va reprezenta Statele Unite ale Americii și uh, va interveni în cursul după amiezii cu informații legate de evenimentele din Statele Unite. Știți, îmi dau seama că domnul Cawin nu era neapărat prevăzut în uh, ordinea noastră de zi, uh, deci vă spuneam că schimbarea a avut uh, loc așa peste noapte. I-am consultat pe reprezentanții grupurilor politice, le-am cerut aprobarea intervenției domnului Cawin, am primit o obiecție, și anume din partea GUE, dar doar o obiecție, așadar, uh, uh, obiecție care uh, este insuficientă pentru a uh, duce la o decizie de interzicere a intervenției domnului Kewin. Și iată, deci, îi pot mulțumi domnului Kewin pentru prezența sa la ședința de astăzi și pentru prezentarea pe care o va face. Ședința de astăzi trebuie să ne permită să comparăm procedura europeană cu, uh, parteneri, cu procedurile în vigoare în uh, statele partener. Invitații noștri vor avea posibilitatea de a ține câte o prezentare, 10 minute pentru fiecare, Cred că ați fost informați, nu-i așa, cu privire la timpul acordat uh, dumneavoastră. De fapt, uh, acest uh, timp este deja o tradiție în sânul comisiei noastre. Deci, da, 10 minute, nu mai mult, chiar dacă poate cele 10 minute sunt prea scurte. Deci, după aceste intervenții vom avea Uh, intervențiile coraportorilor, doamna de la E și domnul Stas, care îl locuiesc, de fapt, pe raportori. Știți care e procedura, dar îmi permit să vă, să vă uh, repet. Fiecare întrebare uh, Uh, poate fi, sau fiecare intervenient din partea Parlamentului European poate adresa o uh, întrebare, o întrebare țintită, deci vă rog foarte frumos să vă adresați, adresați unuia dintre uh, invitați. Uh, Uh, aveți un minut la dispoziție pentru a, adresa această întrebare. Invitatul are două minute la dispoziție pentru a răspunde la respectiva întrebare și dacă răspunsul este considerat a fi insuficient, intervenientul din partea uh, Parlamentului European are 30 de secunde la dispoziție pentru a adresa o întrebare suplimentară, iar invitatul are dreptul la un minut pentru a oferi uh, întrebare, răspunsul la această întrebare suplimentară și această procedură se va aplica și celor rolul altor intervenienți. Deci, Sper din tot sufletul ca uh, discuțiile de astăzi să ne furnizeze noi informații, informații care să ne ajute să redactăm acest raport pe care ni-l dorim, un raport uh, ambițios, dar uh, pe măsura mizei care este în joc. Și acestea fiind spuse, vă propun să începem ședința noastră. Îi dau cuvântul mai întâi de toate domnului Parker, care este director, australian, uh, director general al autorității din Australia. Domnia sa are 10 minute la dispoziție pentru a ne prezenta uh, procedurile în vigoare în Australia. Aveți cuvântul, domnule Parker. Mulțumesc, domnule președinte. În Australia, avem uh, mai multe autorități care se ocupă la nivel de uh, state și la nivel național de pesticide și de evaluarea pesticidelor. Uh, autoritatea noastră este cea care se ocupă de înregistrare, de verificarea procedurilor de producție și de controlul punctelor de distribuție. Autoritatea noastră, EPVMA, poate de asemenea testa și monitoriza uh, substanțele înregistrate. Guvernul australian lucrează în parteneriat cu uh, guvernele statate, statale pentru a gestiona riscurile. Uh, riscurile care se aplică procesului de producție, dar și procesului de utilizare. Autoritățile uh, regionale au drept, uh, sunt obligate să monitorizeze și să controleze utilizarea uh, substanțelor chimice. Deci, iată, împreună toate organizațiile noastre, entitățile noastre verifică utilizarea acestor substanțe atât de importante pentru economia australiană aproba, uh, abordarea noastră este una bazată pe risc și pe datele științifice. Produsele pe care le reglementăm sunt periculoase. Pestici, pesticide, fungicide, etc. sunt cu toate create uh, create pentru a proteja mediul înconjurător, animalele și recoltele împotriva uh, dăunătorilor. Autoritatea noastră folosește un proces structurat pentru evaluarea acestor produse, ne bazăm pe datele științifice, pe evaluările de risc, încercăm să ne asigurăm că produsele sunt corect folosite și nu au efecte negative asupra uh, comerțului. Încercăm pe baza datelor științifice să determinăm profilul de risc al produselor și de asemenea încercăm să evaluăm probabilitatea ca aceste substanțe să aibă efecte dăunătoare asupra sănătății animale și umane. Evaluarea aceasta ține cont de toxicitate, adică pericol, dar uh, și de uh, tipul de expunere la produs. În cazul în care se depistează anomalii, se încearcă găsirea de soluții pentru eliminarea acestor uh, anomalii. În cazul în care alum, uh, anomaliile sunt eliminate, uh, se uh, purcede la etichetarea substanțelor, etichetare care conține toate regulile de utilizare a respectivelor uh, substanțe chimice. Australia are un uh, cadru de reglementare contemporan uh, care se îmbunătățește permanent. Uh, industria se schimbă, uh, mediul înconjurător se schimbă și în contextul economiei digitale încercăm, bineînțeles, să ne reformăm permanent uh, cadrul de reglementare. Facem asta alături de guvern, industrie, părțile interesate și uh, Facem toate acestea pentru a da dovadă de agilitate reglementară. Încercăm de asemenea să garantăm siguranță pentru sănătatea publică, sănătatea animalelor și mediul înconjurător. Substanțele chimice sunt deosebit de importante în economia australiană. Vorbim aici despre o producție agricolă de 59 de miliarde de dolari. Uh, bineînțeles, comerțul cu aceste produse este unul esen, esențial pentru uh, bunul mers al economiei uh, australiene. Avem agricultura Uh, creează locuri uh, de muncă, uh, sute de mii de locuri de muncă și, bineînțeles, mai există și locurile de muncă conexe. Agricultura este importantă în Austri- Australia, la fel de importantă este însă și creșterea animalelor. Există, prin urmare, o cerere mare de produse chimice, veterinare și fitosanitare și tocmai de aceea e important ca uh, Uh, organismele de reglementare să uh, își facă, uh, să se achite de misiunea care le revine. Bineînțeles, ținem cont în, această, în asumarea acestei misiuni de relațiile cu statele terțe. Îmi dau seama că această legătură strânsă cu partenerii uh, din uh, străinătate este absolut esențială. Am avut o serie de întâlniri cu autorități din alte state. Am, uh, bineînțeles, ținem cont și de datele științifice obținute în statele terțe. Pe baza acestor date științifice încercăm să punem în practică testele noastre proprii. Am, uh, în 2018 am uh, aprobat uh, o serie, cu ajutorul partenerilor străini o serie de noi substanțe. Încercăm pur și simplu să încurajăm genul acesta de cooperare și de, de schimb de date între diversele autorități. Prin dialogul cu celelalte state în diferite forumuri uh, internaționale, încercăm să uh, prezentăm contextul australian și să găsim oportunități pentru a, armonizarea la nivel mondial. Dăunătorii sunt uh, trebuie să fie combătuți. Substanțele chimice sunt tocmai de aceea foarte importante, dar și aceste substanțe chimice, fitosanitare și veterinare trebuie să fie sigure pentru a nu crea la rândul lor efecte, efecte nocive asupra sănătății animale, umane și mediului înconjurător. Bineînțeles, în aprobarea acestor substanțe trebuie să, să țină cont de contextul din fiecare stat în parte. Ne dăm seama că contextul australian este unul diferit de contextul din diferitele alte state partenere. Dar, tocmai prin schimbul acesta de informații, putem ajunge la un rezultat potrivit pe plan mondial. Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim pentru această intervenție concisă, e drept. Urmează acum domnul Oken în numele agenției uh, canadiene. Uh, îi cerem și domnului Oken să ne prezintă procedura din Canada. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia oferită să vorbesc astăzi despre modul în care sunt reglementate pesticidele în Canada. Um Uh, agenția noastră PMRA uh, este o ramură a Departamentului Federal pentru Sănătate. Abordarea noastră pentru reglementarea pesticidelor se bazează pe precauție. Um, actul uh, pentru produsele de controlul uh, dăunătorilor uh, este legislația de bază în Canada și se aplică în cazul tuturor um, substanțelor importate sau produse în Canada, se aplică în toate provinciile care au apoi sisteme de reglementare pentru a proteja populația. Anumite um, provincii pot să aibă condiții mai restrictive pentru pesticide, însă nu pot să aibă condiții mai laxe. Înainte de autorizarea pesticidelor, uh, riscurile pentru sănătate și mediu trebuie să fie considerate acceptabile. Ca în celelalte țări OECD, uh, trebuie să existe multe studii științifice care să caracterizeze riscurile asupra sănătății și mediului uh, puse de acest produs atât uh, în ceea ce privește ingredientul, uh, principalul ingredient activ, uh, cât și produsul în general. Toate acestea sunt evaluate la nivel federal de agenția noastră. Studiile trebuie să mm, respecte protocoale internaționale, cum ar fi protocoalele OCDE, și sunt evaluate de um, evaluatorii științifici de la agenția PMRA se ține cont uh, de expunerea potențială la aceste produse pentru oameni și mediu. Agenția stabilește, conform uh, legii, uh, nivelul maxim de reziduri care pot să rămână pe alimente. După aprobarea unui pesticid în Canada, urmează apoi uh, să facă obiectul unor controle de gestionare a riscului. E vorba de reevaluări uh, periodice pentru toate pesticidele înregistrate uh, și uh, se includ aici activități de reglementare și control și controle ad hoc în caz de incidente de sănătate sau de mediu. Um, Eticheta de pe pesticid uh, intră în detalii în legătură cu condițiile de utilizare. Este un document legal sau juridic. Um, regulile pentru etichete nu garantează respectarea legislației uh, și de aceea minimizăm incidentele uh, de nerespectare a reglementărilor prin instrucțiuni foarte precise și prin programe uh, de monitorizare și punere în aplicare în întreaga Canadă. Monitorizăm de asemenea um, evoluția um, <clears throat> documentelor științifice, uh, informațiilor științifice în legătură cu siguranța pesticidelor. Uh, cooperăm cu statele membre din state din Uniunea Europeană și cu EFSA și participăm în foruri internaționale, cum ar fi OCDE sau Codex, pentru a actualiza și armoniza protocoalele acceptate pentru testarea pesticidelor și a biocidelor se ține cont de noile informații științifice în reevaluări care sunt făcute în cazul fie, tuturor uh, substanțelor și produselor active atât la 15 ani. Determinăm astfel că pesticidele registrate continuă să fie acceptabile. Uh, abordăm astfel anumite preocupări specifice Uh, care au apărut uh, în alte țări din OCDE, de exemplu, care au interzis un ingredient activ. Legislația noastră necesită um, ca producătorii să raporteze orice efecte neașteptate um, agenției și uh, aceste rapoarte de incidente ne permit să evaluăm riscurile pentru mediu sau sănătate și să acționăm atunci când este nevoie aș dori să subliniez faptul că toate deciziile noastre majore, conform legislației, um, fac obiectul unui uh, proces de consultare publică prealabil um, și înainte de a se lua o decizie se țină cont de toate comentariile și informațiile pe care le-am primit publicăm aceste informații în momentul în care ne luăm decizia și modul în care acestea, să țin cont de acestea în mm, decizie. Toate datele din teste um, care sunt folosite într-un proces de autorizare pot uh, fi disponibile la cerere după luarea deciziei. Toată activitatea noastră um, are loc în contextul sporirii cooperării internaționale avem parteneriate solide cu Statele Unite, cu Australia, cu statele membre ale UE și uh, cu uh, agenții ca EFSA pentru a avea un rol major și o abordare bazată pe colaborare în gestionarea pesticidelor. Și uh, avem o experiență uh, de colaborare cu parteneri științifici și uh, în alinierea cu reglementările internaționale. Astfel, uh, Uh, permite uh, să, crește, să crească încrederea publicului în activitatea noastră. Aici se încheie prezentarea mea și voi răspunde cu plăcere la orice întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ocoan. Domnule Chiuin, înainte de a vă da cuvântul, aș dori să uh, informez uh, colegii că Um, din cauza faptului că colega dumneavoastră din California nu a putut să vină, um, o locuiți în ultimul moment și aș dori să vă mulțumesc pentru flexibilitate. Nu a fost ușor pentru dumneavoastră să faceți în așa fel încât să ajungeți în ultimul moment să traversați Atlanticul pentru a vă întâlni cu noi uh, astăzi. Vă mulțumesc pentru prezență și vă dau cuvântul pentru prezentarea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru observație. Este onoare pentru mine să mă aflu aici. Ehm, colega mea eh, ar fi eh, eh, dorit să participe, dar din păcate nu a putut. La fel ca și în cazul sistemelor din Australia și Canada, Statele Unite folosește de asemenea ehm, o abordare similară pentru determinarea riscului pesticidelor înainte de intrarea pe piață. Avem uh, o abordare științifică și juridică uh, bazată pe protecția sănătății publice și a mediului și folosim evaluarea riscului ca bază a activității noastre. Procesul nostru de reglementare se bazează pe două statute. Unul se, se concentrează pe nivelul maxim de reziduri sau de toleranță. Dorim să ne asigurăm că acest nivel nu are uh, risc mare de consecințe negative și înregistrăm uh, produsele folosite în agricultură sau în alte scopuri și determinăm că folosirea produsului conform informațiilor de pe etichetă nu va avea uh, efecte negative asupra cetățenilor sau asupra mediului. Um, evaluăm uh, varietate mare de pesticide, produse de protecție a plantelor, dar și produse folosite în spitale pentru a dezinfecta echipamentele medicale, uh, produse um, insecticide sau produse pentru um, gestionarea unor riscuri legate de boli ca Zika, malaria și așa mai departe evaluăm siguranța uh, și siguranța unor produse naturale, așa, așa numitor biopesticide, care încep să fie din ce în ce mai mult folosite în Statele Unite. Deciziile de reglementare se bazează pe evaluări de risc, în care se evaluează toxicitatea, dar și expunerea și combinația acestor um, a, a, uh, toxicității și a expunerii a, um, duc, duce la deciziile noastre. Ne așteptăm ca utilizatorii produselor să respecte informațiile de pe etichetă când vine vorba de utilizare. Și pentru a ajuta uh, există um, inițiativele la nivel federal și la nivelul statelor pentru a îmbunătăți respectarea condițiilor de utilizare. În ceea ce privește folosirea pesticidelor, statele au, uh, pot să ancheteze cazurile de proasta folosire a pesticidelor și în anumite cazuri, după înregistrarea de la nivel federal, iau decizii specifice de înregistrare la nivel de stat. Cooperăm cu colegii uh, Um, de la Administrația pentru Alimente și Medicamente um, pentru a stabili nivelurile de reziduri de pesticide în um, alimente pentru a respecta nivelul de toleranță sau de uh, acceptabilitate a pesticidelor în alimente avem și un program de reevaluare după autorizarea pesticidelor uh, pentru a evalua siguranța tuturor pesticidelor de pe piață cel puțin o dată la 15 ani. Acest ciclu de 15 ani se va încheia, primul ciclu de 15 ani se va încheia în 2022. Atunci vor fi evaluate 725 uh, de substanțe active. La baza procesului de reglementare din Statele Unite stă transparența atunci când primim o cerere de înregistrare a unui nou ingredient activ, uh, publicăm uh, o notă informativă publică în legătură cu cererea și înainte de a lua o decizie, publicăm evaluarea de risc și propunerea de decizie. Toate solicitările pentru reziduri de pesticide în alimente de asemenea sunt publicate uh, și uh, Există posibilitatea publicului de a participa cu comentarii înainte de evaluare. Uh, avem mai multe perioade în care publicul poate să participe activ uh, și în procesul de reevaluare. Încurajăm cetățenii să comenteze în legătură cu datele pe care le avem de gând să le folosim în evaluare și le oferim ocazia să identifice alte studii care pot uh, fi luate în considerare în cadrul evaluării. În ceea ce privește faza de evaluare de risc și de gestionarea riscului, de asemenea, uh, există timp uh, pentru comentarii din partea publicului larg înainte de a se lua decizia. Alte aspecte importante în Statele Unite sunt faptul că deseori folosim două Uh, comisii uh, consultative pentru a îmbunătăți procesul uh, la nivel științific și politic. Comisia pentru dialogul politic este formată din 40 de actori interesați, organizații în care sunt reprezentate organizațiile de utilizatori, statele și entități federale care au un rol în controlul pesticidelor. Avem și uh, un uh, grup consultativ științific care uh, ne oferă consiliere în legătură cu modul în care putem integra cât mai bine ultimele informații științifice pertinente. Cooperăm cu OCDE-ul și uh, cu uh, diverse uh, țări, mai ales cu Canada în ultimii 25 de ani. În urma acestor colaborări, procesele noastre s-au îmbunătățit mult. Colaborăm și cu statele din Statele Unite care fac evaluări de risc, cum ar fi California. Aceste procese îmbunătățesc uh, studiile și oferă mai multe oportunități de implicare ale publicului larg. Mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că m-ați invitat și vă răspunde cu plăcere la întrebări. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Vă mulțumesc tuturor pentru intervenții și acum vă propun să continuăm cu dezbaterea. Are cuvântul Angelic de la E din partea PPE-ului în calitate de coraportor. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus, colegul Norbert Nis nu poate fi prezent astăzi, așa că m-a rugat să iau cuvântul în locul lui. Aș avea două elemente de menționat urma, în urma acestor uh, uh, prezentări. Un om de știință care militează împotriva glifozatului pentru un ONG din Austria spune că Uniunea Europeană are una dintre procedurile cele mai stricte din lume pentru produsele fitosanitare. Aș dori să știu, după părerea dumneavoastră, dintre practicile din uh, țările dumneavoastră, care sunt practicile pe care le-ar putea aplica și Uniunea Europeană. Am o întrebare precisă pentru reprezentantul Statelor Unite. Regretăm, bineînțeles, că colega dumneavoastră din California nu a putut să fie prezentă astăzi. Știm că statul California are un proces de autorizare mai strict decât uh, cel uh, de la nivel federal și diferit cu siguranță. Ne puteți explica aceste diferențe și ne puteți explica uh, în ce măsură sistemul din California poate fi o sursă de inspirație pentru Europa și pentru Statele Unite în totalitatea lor, pentru a-și îmbunătăți sistemele. Mulțumesc, domnul Kenwin. Vă dau dumneavoastră cuvântul mai întâi. Mulțumesc pentru întrebare și pentru observații. O bună practică în cadrul procesului nostru, procesului nostru de evaluare a fost ocazia de implicare Um, a publicului larg de-a lungul întregului proces. Să ne facem publică activitatea, să ne facem publice evaluările detaliate și uh, să uh, permitem uh, să se trimită comentarii și critici în legătură cu aceste evaluări. Reacțiile actorilor interesați ne permit să luăm decizii mai bine informate. În ceea ce privește rolul statului California, acesta folosește o abordare bazată pe risc și conform legii din California se face o a doua evaluare după înregistrarea unui pesticid la nivel federal. Deseori, rezultatul evaluării din California este similar cu cel de la nivel național, dar uneori au condiții specifice pentru stat pe baza realităților locale uh, care duc la rezultate diferite de gestionarea riscurilor. Mulțumesc! Mulțumesc! În legătură cu prima, la prima întrebare, doriți să răspundeți în ordine? Mai întâi domnul Parker. Ce we, um... Domnule președinte, nu am evaluat uh, funcționarea sistemului comunitar. Nu cred că noi trebuie să vă spunem cum să gestionați sistemul dumneavoastră. Eu vă stau la dispoziție pentru informații în legătură cu sistemul australian, însă nu cred că uh, putem noi să dăm sfaturi Uniunii Europene în legătură cu structurarea sistemului său. Acestea fiind spuse, una dintre, unul dintre punctele forte ale sistemului nostru este că este bazat pe risc, pe știință și credem că avem uh, o, un uh, sistem de reglementare puternic. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, uh, domnule Ocon. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum au spus și colegii din Australia, nu prea putem să vă uh, uh, oferim comparații, eu aș face câteva observații în ceea ce privește faptul că în ultimul deceniu Canada și uh, alte state au cooperat cu statele membre îndeaproape în legătură cu evaluările științifice. Uh, sistemul comunicar, uh, sistemul comunicar uh, comunitar include un nivel foarte înalt de aliniere și avem o abordare asemănătoare în legătură cu evaluarea riscului. Și am uh, constatat uh, un nivel foarte înalt de profesionalism din partea, din partea tuturor celor implicați. Mulțumesc uh, și domnule Keigun, dacă doriți să răspundeți și dumneavoastră la această primă întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că am răspuns la început în intervenția mea atunci urmează domnul Stas. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, bineînțeles, tuturor uh, celor care au intervenit pentru contribuțiile lor, însă am o întrebare specifică pentru reprezentantul Agenției pentru Protecția Mediului. Înțeleg că un tribunal federal, în data de 10 august, a decis că guvernul Trump uh, periclitează uh, sănătatea publică, publicului prin păstrarea pe piață a unui uh, pesticid, uh, chiar uh, în ciuda informațiilor științifice că chiar o mică a, expunere la o mică cantitate poate să afecteze negativ creierul uh, bebelușilor. Uh, și s-a ordonat eliminarea acestui pesticid în 60 uh, de zile. Uh, administrația Obama a propus interdicția pesticidelor utilizate pe alimente, uh, lucru susținut de oamenii de știință de la Agenția pentru Protecția Mediului, lucru care a apărut și în evaluarea de risc, însă la scurt timp după preluarea puterii de către Donald Trump, uh, uh EPA, Scott Pruitt, uh, a declarat că studiul era neconcludent și uh, acest, această comunicare a, a, a avut loc după o întâlnire cu CEO-ul Liveries de la Dow, care a donat un milion de dolari pentru inaugurarea lui Donald Trump. Uh, Întrebarea mea este cât de independent uh, e Agenția pentru Protecția Mediului atunci când își schimbă punctul de vedere, uh, atunci când uh, preia puterea o altă administrație sau un alt președinte și care este influența lobby-ului din partea industriei. Mulțumim, domnule Stas. Vă rog, puteți să răspundeți. Vă mulțumesc pentru întrebare. Sistemul Statelor Unite este uh, am primit o serie de răspunsuri la uh, uh, această inițiativă de revocare a uh, autorizației de utilizare. Am, uh, suntem în, analizăm comentariile uh, transmise uh, în cadrul propunerii de consultare. Ați menționat și decizia Tribunalului din California. Evaluăm această decizie pentru a evalua care vor fi pașii noștri ulteriori ca rezultat al acestei uh, hotărâri judiciare. Și aș dori să. Uh, vreau să spun mm, substanța clipera FOS. domnul Pavel Poc, care o înlocuiește pe doamna Simona Bonafe. Mulțumesc. Uh, mă bucur că avem un reprezentant al USCPA uh, aici. Uh, întrebarea mea se referă la felul cum se tratează întrebările Uh, se tratează o chestiune dificilă și anume conflictul de interese. Un exemplu specific în acest caz pe care îl cunoașteți, uh, de oameni de știință care au participat ca observatori USCPA uh, la procesul de consultare în procesul de autorizare a glifosatului. Și uh, e mail din partea acestui om de știință, Roland, către Monsanto, uh, care au apărut în Monsanto Papers, uh, par să indice că era foarte apropiat de această companie. Deci există un conflict de interese destul de clar. Cum este posibil ca un om de știință ca și el să fie numit ca observator oficial al USCPA. Nu aveați cunoștință de aceste fapte sau nu v-a păsat. Aveți un filtru prin care să se poată evita asemenea situații în viitor care ar putea să fie rezultatul în cazul domnului Roland. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebare cunoșteam pe domnul dr. Roland de ceva vreme și atunci când a fost uh, angajat al EPA, uh, acum este pensionat, uh, când mm, a fost un angajat foarte competent toți angajații uh, EPA trebuie să depună declarații de interese financiare pentru a se asigura că nu există conflicte uh, de interes. În plus, tot uh, personalul nu are dreptul să aibă interese financiare în, legate de companiile producătoare de pesticide. În ceea ce privește integritatea științifică, aceasta este o temelie a muncii noastre. Uh, formăm uh, angajații noștri în mod uh, anual. În acest sens există proceduri, există dacă ar exista îngrijorări în legătură cu um, Uh, calitatea științifică a evaluărilor noastre, există proceduri de revizuire pentru a ne asigura că nu există niciun fel de uh, îngrijorări legate de uh, influențele externe. Pavel, vă mulțumesc uh, și aveți vreun comentariu în legătură cu e-mailurile Uh, între domnul Rollins și Monsanto? Nu am văzut aceste e mail deci nu vă pot răspunde la întrebare. Vă mulțumesc. Doamna McIntyre. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să întreb pe domnul Parker în legătură cu uh, întrebările scrise pe care le-am pus în legătură cu finanțarea publică versus cea privată. Aș dori să clarific câteva dintre răspunsuri. Considerați că natura privată a finanțării pentru cercetare este în sine o sursă de conflict și în ceea ce privește finanțarea comunitară a cercetării, pe lângă beneficiile pe care le-ați identificat, uh, și anume uh, anumite rezultate deci, ale cercetării, credeți că ar uh, avea, credeți că rezultatele ar fi aceleași dacă finanțarea ar fi privată sau publică? Vă mulțumesc. Opinia noastră este că uh, solicitanții trebuie să ne dovedească nouă că uh, produsul este sigur și eficace. Trebuie să, sus, să susțină costurile. Uh, ei sunt cei care vor să intre pe piața din Australia și ei trebuie să aducă probele științifice necesare pentru înregistrarea unui produs. Um, noi trebuie să ne asigurăm că există calitatea Uh, uh, analize științifice pe baza uh, riscului și pe această analiză ne bazăm decizia. Aș dori să revin pentru a vedea dacă nu putem ajunge puțin mai departe. V-ar îngrijora? Nu. Invers. Dacă Uniunea Europeană ar decide că va uh, finanța public cercetarea decât uh, să uh, facă apel la finanțarea privată, acest lucru va da o mai mare încredere în concluzii. Felul în care Uniunea Europeană alege să obțină informațiile legate de produsele spre autorizare depinde, este o afacere internă a Uniunii Europene. Eu nu mă implic în această dezbatere. Ehm, o, atribuția noastră este să ne, să ne asigurăm că avem capacitatea științifică pentru a putea asigura certificarea. Nu ni se pare rezonabil să îmi cereți o judecată de valoare în legătură cu ce tip de finanțare ar fi mai bună pentru cercetările științifice. Cercetarea științifică este științifică și trebuie să fie de o calitate suficientă pentru a putea fi evaluată de către autoritatea de reglementare. Bun, dau cuvântul acum doamnei, doamnei Raubmans, care o locuiește pe doamna Morris. Da, mulțumesc foarte mult și mulțumim pentru explicații. Am înțeles că lucrați pe bază de risc și putem să tragem multe învățăminte de acolo. Am o întrebare pentru reprezentantul australian. Unul dintre cele trei criterii pentru evaluarea solicitărilor este aspectul comercial. Când uh, un produs uh, Uh, autorizate în altă parte, trebuie să fie autorizate în Australia. Uh, ați, uh, ați interzice Roundup sau un alt produs cu glifosat dacă Uniunea Europeană l-ar interzice. Și la întrebarea 31, nivelurile de toxicitate, ce măsuri a, a, luați pentru a minimiza și a elimina aceste practici? Vă mulțumesc. Atribuția noastră este să stabilească cantitatea maximă acceptabilă pentru produsele care intră în Australia. Avem o agenție de reglementare la nivelul uh, guvernului australian și este responsabilitatea acestui departament să, uh, se, uh, să, să asigure certificarea uh, în funcție de uh, uh, cerințele aplicabile în statul de import. Bun. Întrebare suplimentară? Nu? Nu cred că am primit un răspuns la a doua întrebare. Am auzit uh, am, am două întrebările și cred că am răspuns uh, în mod complet. Cred că aveați și o întrebare în legătură cu munca pe care o fac uh, Statele Unite și Uh, alte autorități în legătură cu reducerea testării pe animale a toxicității. Uh, avem un program pe, pentru a identifica, pentru a identifica și încorpora și a înlocui testarea pe animale. Avem un program uh, care pune accentul pe teste de toxicologie unde am uh, introdus excepții sau uh, uh, am introdus teste care nu sunt pe animale și care ar putea să corespundă la cerințele noastre. Mulțumim, vă rog. Domnule președinte, ca și în cazul Statelor Unite, Canada Uh, recunoaște că uh, este nevoie de teste pe animale uh, pentru a examina efectele de toxicitate, însă am, avem și un program pentru evaluarea necesității acestor teste și uh, înaintăm spre uh, metode de testare alternative. Și uh, intenționăm să continuăm acest program și în viitor. noi Hazekamp, mulțumesc, aș dori să mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor pentru contribuții și mă întreb și eu de ce, acea, ce vrea să facă această uh, Comisie pentru Pesticide. În loc de a avea un uh, proces de autorizare, Uh, ca să nu mai menționăm de influența industriei, cum ar fi Monsanto în ceea ce privește glifosa, glifosatul, uh, care își uh, dau părerea în legătură cu efectele asupra sănătății. Mă bucur că am, că am organizat o audiere săptămâna viitoare împreună cu colegii de la Verzi. Avem, am o întrebare mai specifice, specifică pentru Australia spuneți că aveți o abordare bazată pe risc. Însă pe glifosat aveți, o abordare, aveți în general o, bazare, o abordare bazată pe hazard și însă pe glifosat aveți o abordare bazată pe risc. Puteți să ne spuneți care este abordarea dumneavoastră planificată și cum vedeți lucrurile, veți eh, schimba procedurile după eh, hotărârea recentă legată de glifosat. Îmi cer scuze, domnule președinte, dacă am fost neclar în legătură cu baza pentru sistemul australian. Nu avem un sistem bazat pe hazard, avem un sistem bazat pe risc. Deci îmi cer scuze dacă prezentarea mea a fost neclară pe, pe acest punct. Doamna Hazekamp, doriți să completați? Da, aștept încă uh, răspunsul din partea EPA. Vă mulțumesc pentru întrebare. Din perspectiva Statelor Unite, recent am încheiat o perioadă de comentarii publice în legătură cu um, proiectul pentru uh, reevaluarea glifosatului. Suntem în perioada de analiză a acestor comentarii și decizia va fi luată în uh, următoarele luni, la sfârșitul anului 2018 sau la începutul anului 2019. În ceea ce privește procesul la care s-a făcut trimitere, acesta a fost un proces uh, privat în care uh, Guvernul Statelor Unite nu era o parte litigioasă și mm, Guvernul Statelor Unite nu comentează în legătură cu procesele private. Îmi cer scuze, dar spuneți că nu ați fost parte în acest proces, însă a fost clar că a fost prima oară când Monsanto a fost tras la răspundere pentru o boală a unui fermier care a utilizat glifosatul. Deci există o, o legătură între cancerul acestei persoane și utilizarea glifosatului. Poate că Statele Unite nu uh, au fost parte în acest mm, proces, însă, sigur, uh, acest lucru are o însemnătate în legătură cu consecințele în legătură cu utilizarea glifosatului. După cum am menționat, tocmai am, s-a încheiat perioada de consultare <coughs> uh, în legătură cu glifosatul și vom ține cont de toate comentariile primite în legătură cu Uh, această evaluare pentru a uh, continua uh, gestiunea de risc în cazul glifosatului. Vă mulțumesc, domnul Petitini. Mulțumesc, domnule președinte întrebare care, la care cred că pot să răspundă toți trei invitații, cărora le mulțumesc pentru prezență, este următoarea. Ehm, glifosatul a fost luat ca nefiind cancerogen uh, de autoritățile din țările dumneavoastră. Aș dori să vă cer detalii în legătură cu procedura de evaluare a substanței active respective. Adică, la o ședință precedentă a acestei comisiei, am aflat că există 750 de formule diferite de pesticide care uh, includ glifosatul. În Uniunea Europeană avem un sistem care prevede o evaluare separată a substanțelor active de produsele finale, fitosanitare. Deci, având în vedere numărul considerabil de substanțe care intră în amestec cu glifosatul, care pot fi la, de până la o mie de ori mai toxice decât substanța singură, vă întreb care sunt procedurile de evaluare a adjuvanților în țările dumneavoastră. Câte și care dintre aceste formule au fost testate în țările dumneavoastră pentru a se ajunge la aceste concluzii care pe noi ne surprind? Adică, înainte de a autoriza un produs uh, final și nu doar substanța activă, având în vedere că există un risc considerabil pentru foarte mulți cetățeni, pentru mare parte din populație, suntem cu toții de acord că avem nevoie de certitudini. Conform metodei dumneavoastră, există aceste certitudini sau nu? Merci, je crois que la question se... Mulțumesc, cred că întrebarea a fost pusă celor trei invitați. Nu știu cine dorește să răspunde primul, domnule Parker. Da, după cum am clarificat în răspunsurile noastre, sistemul australian este de așa natură încât înregistrăm substanța activă, în primul rând, și după aceea produsul, formula. Deci fiecare formulă separată a unui principiu activ care este pe Um, piață a fost evaluată în funcție de toate criteriile. Deci suntem încrezători că am evaluat fiecare produs de pe piață și fiecare ingredient activ care se regăsește pe piață. Deci toate produsele, toate produsele, toate formulele utilizate. Da, Domnule președinte, în Canada avem un proces de evaluare de risc uh, și uh, ingredientul activ uh, este examinat în combinație cu produsele specifice, cu cadrul de utilizare a acestora. Facem studii specifice pentru a vedea dacă formulele sau natura acestor formule este prezintă risc suplimentar. Uh, avem și o listă de substanțe care sunt autorizate mm, pentru utilizare în produse, form, substanțe care sunt cunoscute ca fiind riscante. Procesul din Statele Unite este foarte asemănător cu cel descris de colegii din Australia și Canada. Uh, examinăm ingredientul activ, și facem evaluări de risc active în legătură cu toate formulele. Produsele finale au un set de formulări și de toxici și fiecare are un profil de toxicitate care este evaluat separat. Vă mulțumesc. Domnul Mayer, din partea NF. Zimă. Donc j'avais ça sur la liste. Donc je, je, on passe au, au, au coordinateur. Donc, et... Trecem la coordonatori. Eh, îi dau cuvântul doamnei Angélique de la ei din partea PPE. <laughs> Iată, acum intervin uh, în calitate de coordonator al grupului PPE. Două întrebări. Unu care vor fi uh, urmările la nivel de OCDE pe tema aceasta? Se poate oare ca statele membre OCDE să ajungă la norme comune, uh, armonizate, dat fiind faptul că oricum încheie acorduri bilaterale? Asta în primul și în primul rând. În al doilea rând, fiecare în parte ați vorbit despre riscuri inacceptabile, dar n-am înțeles uh, neapărat în ce înțelegeți fiecare în parte prin această uh, sintagmă risc inacceptabil. Ar, ați putea să-mi oferiți o definiție? Mulțumim, domnul Parker. Aș răspunde la a doua întrebare și mai apoi aș uh, cere să mi se repete prima întrebare. Deci, riscul inacceptabil înseamnă că pericolul utilizării unui anumit, uh, uh, unei anumite substanțe chimice nu poate fi uh, ameliorat prin utilizarea altor produse. Deci, dacă nu există măsuri sau produse care să amelioreze pericolul reprezentat de o substanță chimică, atunci considerăm că substanța respectivă chimică, substanța chimică respectivă nu poate fi înregistrată în Australia. Mulțumim, domnul Oaken. Mulțumesc pentru întrebări. În primul și în primul rând, uh, standardele. Noi stabilim standardele legate de siguranța alimentară, standardele legate de limita maximă de reziduri uh, pentru uh, pesticide, etc. Ei bine, aceste standarde se bazează pe analize de risc, care se bazează pe informații legate de potențialele efecte adverse. Aceste subiecte nu fac obiectul unor acorduri bilaterale. În ceea ce privește a doua întrebare, da, riscul inacceptabil este cel care nu poate fi eliminat. Bine, există dezbateri legate de riscurile acceptabile și inacceptabile. Care sunt acestea în parte? Există anumite uh, riscuri care, da, există, dar sunt considerate a fi neglijabile. Haideți să vă dau un exemplu. În cazul uh, uh, analizelor diferitor tipuri de cancer se consideră reziduri pe o scală de la 1 la 1 milion, spre exemplu, și pe scala aceasta se stabilește ce este acceptabil și ce nu este acceptabil. Uh, Uh, mai apoi, domnul Keywig, uh, n-am nimic de adăugat la cele spuse de omologii mei. Mulțumesc. Domnul Poc. Mulțumesc, domnule președinte. E, e oarecum amuzantă situația. Avem aici reprezentanții ai trei agenții uh, la care s-ar mai adăuga și Agenția Europeană, care au autorizat această substanță activă, și anume glifosatul. Și acum avem o decizie pronunțată de o instanță, o, o sentință conform căreia glifosatul este cancerigen uh, și, prin urmare, producătorul trebuie să fie tras la răspundere. Deci vă întreb, cum e, e posibil ca niște agenții să fi fost autorizat, să fie autorizat o substanță care este, iată, considerată de către un tribunal a fi periculoasă. Mulțumesc! Domnule președinte, îmi face plăcere să răspund la această întrebare. După cum am uh, răspuns la întrebările transmise în scris, după cum am spus uh, și în prezentarea mea, sistemul nostru australian se bazează pe riscuri și nu se bazează pe sistemul juridic din Statele Unite ale Americii. Domnule președinte, în ceea ce privește decizia instanței din California, noi nu am uh, evaluat această decizie, n-am uh, evaluat nici baza acestei decizii, dar bine, nu o facem, nu facem așa ceva în mod obișnuit, pentru că uh, această decizie nu face obiectul unei analize de risc. Și în cazul glifosatului, noi am demarat o analiză de risc, o analiză care a durat ani de zile, a cuprins informații din sute și sute de alte uh, studii și pe baza acestei analize de risc am uh, considerat că glifosatul poate fi autorizat. Dacă vreo instanță sau uh, o autoritate omologă ar, uh, ar, ar fi luat o decizie diferită de decizia noastră pe baza unor date științifice care nu ne erau cunoscute, atunci, bineînțeles, uh, ne-am autosesizat și am analizat respectivele date științifice, dar nu considerăm că există astfel de date științifice noi, prin urmare, autorizarea glifosatului rămâne în picioare. Mulțumesc din partea agenției americane, v-am spus uh, de curând că tocmai am încheiat o consultare publică pe tema glifosatului, uh, o consultare publică care se baza pe datele științifice pe care le aveam uh, la dispoziție în momentul în care am demarat această consultare publică. Această consultare se va încheia la finele anului și după aceea vom lua o decizie finală în ceea ce privește glifosatul. Mulțumesc, dar aș adăuga ceva la întrebarea domnului uh, Poc. Uh, în cursul uh, acestei spețe, până la urmă, s-au vehiculat o serie de date științifice prezentate uh, Uh, de părțile implicate în, în uh, proces. Și după aceea mai există și uh, datele neștiințifice și mă refer aici la Monsanto Papers care au apărut dintr-o dată pe prima pagina a ziarelor. Și bineînțeles toate aceste informații nu pot decât să ne intereseze pe noi toți uh, legiuitori sau uh, responsabili de reglementare. E clar că e o problemă cu care ne confruntăm cu toții. Deci agenții, uh, legiuitori sau oameni de, științi, oameni de știință. E clar că problema aceasta nu este una minoră nici pe departe. Iată, dintr-o dată există o sentință o sentință care, dacă va rămâne în picioare, dacă nu va fi, uh, dacă nu va fi schimbată în urma uh, recursurilor, apelurilor, etc., uh, va avea, bineînțeles, un efect asupra uh, deciziilor luate de către legiuitori și de către, autorităților, uh, de către autoritățile de reglementare. Deci, iată, uh, domnul uh, Poc uh, spunea lucrurilor pe nume, pentru că până la urmă, iată, suntem cu toții prinși într-un proces, într-un proces care uh, se îmbogățește încet, încet cu noi și noi uh, uh, informații și informațiile acestea nu sunt neapărat neștiințifice, pentru că au existat până la urmă date științifice vehiculate în cursul uh, dezbaterilor uh, în fața instanței. Deci, iată, avem două părți, uh, două părți un, o parte consideră că substanța aceasta nu este lipsită de pericole, o altă parte dovedește că ar fi periculoasă și tocmai această, această dezbatere între cele două părți nu poate decât să ne oblige pe noi legiuitorii să, să ne punem la rândul nostru uh, întrebarea aceasta pe care și o adresa deja domnul Poc. Atât, uh, atât vreau să vă spun, era doar un comentariu, acum îi dau cuvântul doamnei McIntyre McIntyre pentru o întrebare concretă. Doamna McIntyre, în calitate de coordonator, bineînțeles. Mulțumesc. Întrebarea se adresează tuturor. Eu aș vrea să obțin clarificări legate de diferitele procese de a unor autorizări sau de acordare a unor uh, autorizări. Uh, deci cum funcționează toate acestea în practică? Reînnoirea care are loc o dată la 5 ani sau mai știu eu ce se limitează la documentație sau există teste uh, teste uh, practice și după aceea uh, reevaluarea se bazează pe aceeași procedură ca și reînnoirea autorizației și reînnoirea Uh, până la urmă se referă atât la substanța activă cât și la produse sau cum? Domnul Parker, asta ca să păstrăm ordinea. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Procesul nostru de reevaluare se bazează pe noi uh, date științifice. Nu există o reevaluare periodică a produselor. Uh, dar în cazul în care apar noi date științifice pe care le considerăm a fi uh, relevante pentru un produs deja uh, înregistrat, înregistrat uh, deci în cazul în care acea, apar aceste date științifice, se începe un nou proces de evaluare care este la fel de uh, strict ca orice proces de autorizare, proces de evaluare a unei noi substanțe active. Deci testăm din toate punctele de vedere atât substanța activă cât și toți formulanții. În Canada suntem obligați prin lege să reevaluăm pesticidele odată la 15 ani. Deci, când uh, procedem la reevaluare, reevaluăm atât substanța activ, activă, cât și produsele care conțin respectiva substanță activă. Evaluarea de risc și gestiunea de risc uh, uh, sunt, uh, arată la fel ca și în cazul uh, substanțelor uh, noi. În uh, Statele Unite facem cam același lucru ca și în Canada. Uh, reevaluăm uh, substanța activă odată la 15 ani, dar reevaluăm și produsele care conțin acea substanță activă. Avem un sistem de raportare a efectelor adverse, de asemenea, uh, pentru toate substanțele active și toate produsele și acest, uh, această procedură ne permite să evaluăm maniera în care, în practică, uh, efectele unui produs sunt cele scontate sau cele uh, cele care reieșeau din studiile științifice. Și în cazul în care aceste efecte sunt diferite, bineînțeles, trecem la reevaluare. Doamna McIntyre, aș adresa Uh, o întrebare suplimentară domnului Parker și domnului K-Wig. Să încep cu domnul uh, K-Wig. Sentința din California înseamnă ea că veți reevalua glifosatul? Și de asemenea, pe doctorul Parker aș vrea să-l întreb dacă ar purcede la o reevaluare a glifosatului în Australia în cazul în care sentința despre care tot vorbim ar fi fost pro- pronunțată în Australia. Mulțumesc pentru întrebare. În Statele Unite reevaluăm acum substanța Deci vă spuneam despre consultarea publică care s-a încheiat, evaluăm reacțiile primite pe baza acestor uh, reacții vom decide ce trebuie făcut pe viitor cu respectiva substanță. Și această decizie finală va fi luată fie la finele anului acestuia, fie la începutul anului viitor. Domnule președinte, în ceea ce privește glifosatul, am uh, analizat raportul IARC, am analizat datele științifice și noi am considerat că nu există date științifice uh, suficient de solide pentru a uh, ne determina să reevaluăm glifosatul. Doamna Auken, uh, doamna McIntyre îmi pune o întrebare ipotetică legată de o ipotetică sentință în Australia. Ei bine, uh, este o întrebare ipotetică, prin urmare nu voi putea răspunde la această întrebare ipotetică, nu are de fapt sens să speculăm pe marginea unui subiect care nu are nimic de a face cu realitatea. Hazekamp. Ja, dank u wel, Doamna Hazenkamp. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă întorc la proces. Ce se întâmplă în Europa? Avem uh, la început informațiile din partea industriei. Revin la uh, Monsanto. Monsanto a spus că glifosatul nu-i periculos. S-a spus că DTT-ul nu-i periculos pentru sănătatea publică. Ei, astea sunt mai întotdeauna uh, reacțiile industriei. Uh, dar iată, ne dăm seama că situațiile nu stau uh, chiar așa și tocmai de aceea avem aceste reevaluări care, iată, au loc odată la 15, 5 sau 10 ani. Săptămâna trecută am putut consulta raportul Food Watch cu privire la noua autorizație primită în Europa și uh, sau uh, și uh, raportul acesta arată cât se poate declar că există o serie de substanțe, o serie de produse comercializate în Europa care substanțe și uh, produse sunt periculoase atât pentru sănătatea publică cât și pentru mediul înconjurător. Uh, dar, uh, în ciuda faptului că pericolul acesta este cunoscut de toată lumea, reevaluarea substanțelor este din nou întârziată. Uh, pentru peste 200 de substanțe s-a uh, amânat reevaluarea asta în ultimii doi ani de zile. Anul trecut au fost uh, reautorizate fără studii Um, fundamentate, știin, solide din punct de vedere științific, alte 42 de substanțe. Vreau să întreb dacă situația aceasta se regăsește și în alte state decât uh, Uniunea Europeană. Deci, mă întreb dacă cumva autoritățile uh, nu se tem în procesul acesta de uh, reevaluare de um, povara, de munca enormă care trebuie să fie făcută. Și, uh, prin urmare, autoritățile nu își asumă această muncă de reevaluare. Domnul Parker, răspunsul este nu. Sistemul nostru este diferit de cel american și canadian. Și noi, ca și Statele Unite ale Americii, avem un, uh, o, o procedură mm, care uh, uh, menită a, a Uh, strânge noi mărturii legate de efectele unor substanțe, iar pe baza acestor uh, uh, semnalări putem decide în ce măsură o substanță poate sau trebuie să fie reevaluată. Și în ceea ce privește restul întrebării, luăm foarte în serios procesul de reevaluare. Domnule președinte, în ceea ce privește reevaluarea, Vă spuneam că noi în Canada suntem obligați prin lege să revizuim uh, sau să reevaluăm uh, substanțele chimice. Și da, uh, resursele sunt întotdeauna o problemă, întotdeauna încercăm să prioritizăm resursele de care dispunem și deci în momentul în care trebuie să reevaluăm sub, substanțele chimice, stabilim care sunt substanțele chimice cele mai uh, Uh, care trebuie neapărat uh, reevaluate într-o primă instanță și încercăm deci să ne orientăm uh, resursele înspre aceste priorități. Dar procesul acesta de reevaluare, aș vrea să vă spun că se bazează pe o colaborare strânsă între partenerii internaționali, partenerii de la nivel OCDE, spre exemplu. Domnule președinte, situația din Statele Unite este similară cu cea din Canada. Pentru fiecare substanță activă procedem la o analiză, analiză menită a ne ajuta să strângem toate datele necesare pentru reevaluare. Unele uh, Uh, substanțe chimice necesită acumularea mai multor informații, dar uh, tocmai de aceea ne le considerăm pe acestea a fi uh, prioritare, astfel încât să ne achităm de obligația legală de a reevalua substanțele odată la 15 ani. Am o întrebare și eu, dacă îmi permiteți. Câți câți oameni în sânul agențiilor dumneavoastră se ocupă de problema pesticidelor? Care este capitalul uman de care dispuneți? N-am cifrele la dispoziție, dar prin ambasadă vă pot furniza informația aceasta cu mare plăcere. Nu am la îndemână. Așa, ordine de mărime, nu mai mult câți oameni aveți în agenție care să se ocupe de problema aceasta, așa, în mare? Agenția mea cuprinde vreo 200 de ofițeri. Aceștia se ocupă atât de evaluări cât și de reevaluări. Deci, nu știu, vreo 15% din activitatea noastră reprezintă, este reprezentată de reevaluări, nu știu, s-ar putea să fie mai mult sau mai puțin, dar prin ambasadă vă voi transmite datele exacte. În Canada avem un personal de 400 de, de oameni. Majoritatea dintre aceștia sunt oameni de știință. Așa cum spunea colegul din Australia, nu vă pot uh, spune clar câți se ocupă de evaluare sau de evaluare, dar mare parte din munca noastră se concentrează pe subiectul acesta. Și dat fiind acel, uh, acea perioadă de, de 15 ani la care trebuie să se reevalueze substanțele, Uh, e clar că, uh, cel puțin în anumite perioade, uh, mulți dintre oamenii noștri se ocupă de subiectul acesta. În Statele Unite avem vreo 600 de angajați. Marea majoritate a angajaților noștri sunt oameni de știință care evaluează efectele asupra sănătății publice și asupra mediului. Dar, bine, nu am uh, cifrele în fața ochiului, ochilor, așa că, la fel ca și colegul uh, din Australia, nu vă pot spune exact câți dintre oamenii noștri se ocupă de înregistrare și cât se ocupă de reevaluare. Dar, dacă sunteți interesați de aceste cifre, bineînțeles, vi le vom pune la dispoziție. Urmează doamna Rivazi. Domnule președinte, eu aș avea o întrebare foarte concretă faceți, faceți evaluări, reevaluări. Câte pesticide ați interzis? Ați interzis pesticide și cum? Vorbiți despre evaluarea riscurilor și vorbiți despre conceptul de risc acceptabil. Ați spus că 1 la 1 milion persoane expuse. Există anumite riscuri mai mari decât altele? riscul de cancer, riscul uh, mutagen, genotoxic, reprodotoxic. Vorbiți despre risc acceptabil, dar cum îl definiți? Atâția morți la milionul de persoane expuse? Când reevaluați un pesticid, spuneți, îl interzicem dacă au murit câți oameni? Pe ce bază hotărâți că trebuie să reevaluați sau să interziceți un pesticid? Am o întrebare specifică pentru Statele Unite. Îmi pare rău că reprezentanta agenției din California nu e prezentă. De ce? Pentru că această agenție a spus că glifosatul ar fi cancerigen. Și, în același timp, noi dorim să informăm consumatorii și dorim o etichetare care să informeze consumatorul că produsul Roundup, Roundup este cancerigen. Și am atacat în justiție um, decizia agenției și Monstanțo a câștigat pentru că nu există etichetare, dar rămâne pe listă uh, glifosatul ca fiind cancerogen. Dar avem California care spune acest lucru și așa mai departe. Care este poziția dumneavoastră în legătură cu asta? Și, deci, aș dori să-mi spuneți câți pesticide, câte pesticide ați interzis. Domnul Parker, la prima întrebare. Domnule președinte, întrebare, întrebarea, răspunsul scurt este da, am interzis substanțe chimice și în ultimele săptămâni chiar am schimbat folosirea anumitor substanțe și am interzis folosirea lor în anumit, pentru anumite um, recolte. Dacă e important pentru dumneavoastră, pot să vă transmit numerele, dar eu nu le am acum la mine. Dar da, interzicem substanțe chimice. și interzicem anumite pesticide pentru anumite uh, plante pe baza datelor primite. Luăm acest lucru foarte în serios. Mulțumesc! La prima întrebare, ca și colegul meu, nu am cifre concrete la mine în legătură cu numărul substanțelor active interzise, dar uneori, în urma rezultatului valorilor noastre de risc, restricționăm mai mult folosirea unor substanțe active sau prevenim sau evităm folosirea acestor produse pentru anumite recolte. De exemplu, pot fi folosite anumite substanțe în agricultură, dar nu ă, de consumatori într-un cadru urban. Substanțele active propuse pentru aprobare care trec de uh, procesul de aprobare, în Canada, cam 15% dintre cereri nu, nu, nu, nu sunt finalizate. Dar da, procesul, procesul de evaluare este unul continuu al uh, substanțelor active sau al produselor și în urma evaluării propunem eliminarea completă, treptată a unor produse și uneori anumite produse rămân pe piață, dar sunt folosite în mod mai restricționat. Mulțumesc! În Statele Unite situația este similară cu cea din Australia și Canada. Nu am la mine numărul substanțelor active pe care le-am uh, uh l-am uh, nu, pe care le-am exclus de pe lista substanțelor autorizate. Uneori, în procesul de evaluare, se hotărăște uh, să nu mai fie folosită deloc substanța chimică în, în niciun caz. Deseori însă se modifică sau eticheta unui produs sau se interzice să, să, să anumite tipuri de folosire ale unor produse. De exemplu, spunem că acest, anumite produse nu mai pot fi răspândite pe care aerului, dar pot fi folosite prin alte motiv, proceduri de, de aplicare sau să putem uh, preciza că e nevoie de echipament de protecție special deci, în procesul de evaluare, identificăm uneori nevoia de limitări suplimentare um, sau clarificări de adăugat pe etichetă și anumite utilizări pot fi eliminate pentru că au fost considerate inacceptabile și uneori întreaga substanță activă uh, poate fi exclusă și nu mai este folosită, deci, apoi în Statele Unite. Dacă tot aveți cuvântul, puteți să răspundeți și la a doua întrebare? Cred că a doua întrebare s-a referit la um, o situație specifică din California, care se aplică nu doar în cazul pesticidelor, ci și multor substanțe care au fost clasificate în anumite clase de evaluare ca având anumite efecte. California are astfel de condiții nu doar pentru pesticide, ci și pentru alte substanțe. De exemplu, dacă se determină că o substanță este carcinogenă pe baza unor notificări conform legii din California, unul dintre aceste mecanisme poate fi includerea acestor informații dacă e pesticid pe eticheta pesticidului. Dar există și alte mecanisme de informare a publicului, nu doar uh, prin intermediul etichetei. Ceea ce mă surprinde pe mine este faptul că dacă legea din California există posibilitatea ca atunci când un pesticid este recunoscut cancerigen să se scrie acest lucru pe etichetă, e normal uh, pentru protecția consumatorilor, Monsanto atacă în justiție pentru a interzice acest lucru. Deci ne punem întrebări în legătură cu Monsanto care nu dorește să furnizeze informație măsura în care legislația statului o cere. Deci, un industriaș ca Monsanto nu dorește să respecte legislația țării. Asta înseamnă. Este grav din punct de vedere democratic ce se întâmplă. Nu e o întrebare, e doar o observație. Înțeleg ce spuneți dar uh, este interesant uh, comentariul pentru că ne permite fiecăruia să ne facem uh, o părere. Mulțumesc, doamnă Rivazi. Are cuvântul doamna Dornanu. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați experți, eu aș voi reveni la absența doamnei Marilu Verger Carlos, care a hotărât sau a fost obligată să-și anuleze venirea azi aici, pentru că această absență urmează condamnării recente a firmei Monsanto de justiția din California. Ce coincidență! Această decizie de justiție este istorică și ar putea să inspire judecătorii din cele 4.000 de proceduri asemănătoare uh, din alte state sau de la nivel federal. Se spune că Agenția pentru, Agenția pentru Protecția Mediului nu a cerut o etichetare adecvată a produselor. Monsanto știa, conform documentelor prezentate la proces, că produsul era cancerigen. Întrebarea mea se adresează celor trei experți. Ce îmbunătățiri au de gând să facă autoritățile de evaluare din state pentru a pune capăt acestor tipuri de scandaluri? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Parker. Domnule președinte, mai gândesc la răspunsul meu câteva minute, dacă îmi permiteți. Avem un sistem de reglementare uh, foarte solid în Australia. Așa cum am spus în declarația mea introductivă, întotdeauna dorim să îmbunătățim modul în care reglementăm. Acest lucru este o parte importantă în unui organ de reglementare din secolul 21 să se îmbunătățească continuu în legătură cu răspunsurile specifice la întrebarea privind glifosatul, pot doar să repet că Agenția de Reglementare din Australia a evaluat glifosatul pe baza datelor științifice. Dacă glifosatul este folosit conform instrucțiunilor de pe etichetă, este sigur. Mulțumesc! Domnule Ocon. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am spus, în contextul uh, revaluării glifosatului făcută de Canada, am uh, folosit un proces bazat pe risc. Am făcut o evaluare științifică a tuturor datelor disponibile. Am colaborat cu mulți colegi din alte țări pentru a ne asigura că înțelegem și avem la dispoziție toate studiile relevante. Evaluarea de risc se bazează pe protocoalele internaționale și pe baza datelor disponibile, concluzia noastră a fost că era acceptabilă păstrarea glifosatului pe listă și nu există preocupări dacă este folosit conform informațiilor de pe etichetă. În ceea ce privește îmbunătățirea procedurilor pentru a preveni anumite probleme, bineînțeles, promovăm cooperarea internațională pentru aceste evaluări și comunicările noastre în legătură cu riscul sunt disponibile Um, și pot fi accesate de populație din Canada. Domnule președinte, în Statele Unite, așa cum am spus, sistemul nostru se bazează pe evaluare bazată pe risc, robust, conform statutului nostru, ne concentrăm pe îmbunătățirea proceselor um, organul extern de evaluare și grupul consultativ ne ajută să identificăm domenii de îmbunătățire a proceselor noastre, la nivel politic sau de proceduri, pentru a ne asigura că Programul continuă să se bazeze pe principii științifice solide. Ceea ce privește glifosatul, am spus de mai multe ori care este stadiul din proces în care ne aflăm și procesul va continua uh, pentru a finaliza reevaluarea glifosatului. Mulțumesc, doamna Dornanu. Aș dori să întreb pe invitați câți morți, câți oameni trebuie să moară ca să spuneți că glifosatul este cancerigen și nu probabil cancerigen. mai las uh, domnul Kevin ca să îl mai lăsăm pe domnul Parker să se gândească. From my colleague's previous <laughs> response and ask that I be given a couple minutes to think about my response. Uh, și eu aș dori să mă mai gândesc la răspuns. Maybe I'll start in order to give my colleague Poate încep eu, ca să mai las pe colegii mei să se gândească. Voi reveni la principiile noastre de evaluare riscului. Trebuie să ne asigurăm că nu există riscuri inacceptabile. Abordarea noastră este bazată pe precauție. Avem o abordare foarte conservatoare. Ne asigurăm că toate studiile și toate evaluările pe care le facem lasă da, o marjă suficientă de siguranță între cantitatea de pesticid uh, pe care, la care oamenii pot fi expuși și lăsăm uh, mult, mult spațiu de manevră înainte ca substanța să afectează negativ populația. Există uh, Uh, metode acceptate la nivel internațional în evaluările de risc. Bineînțeles, trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru ca ne asigura că aceste produse sunt folosite în mod sigur. Dorim să ne asigurăm că nu, nu va exista un efect dăunător la adresa sănătății oamenilor sau la adresa mediului. Folosim procesele cele mai bune de valoare de risc pe care le avem pentru a preveni Uh, evenimentele negative. Mulțumesc! Mulțumesc pentru că mi-ați dat un pic mai mult timp. Așa cum a spus colegul din Canada, și noi avem o abordare științifică care are obiectivul evitării efectelor negative adverse, mai ales când e vorba de um, consecințele asupra alimentelor. Folosirea conform informațiilor de etichetă duce la o certitudine rezonabilă că nu vor exista um, consecințe negative. Și astfel ne asigurăm că se ajunge la acest rezultat. Nu am nimic de adăugat la ceea ce a spus colegii noștri. Sistemul nostru este similar, deci nu voi mai adăuga nimic. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Howard. Întrebarea mea se adresează tuturor invitați, celor trei invitați. Există produse cu glifosat pe care le-ați interzis pe piață? Și mai am o întrebare în legătură cu studiile făcute de reprezentanții industriei. În procedura europeană ne-am dat seama, bineînțeles, că producătorii trebuie să plătească pentru studiile științifice, dar în țările dumneavoastră industria poate să aleagă ce studii sunt incluse în procedură, există o înregistrare a studiilor deci dacă doresc să demareze studii, trebuie să le adauge la cerere sau fac studiile, au 40 de studii la dispoziție și le folosesc pe cele care le servesc cele mai bine interesele și includ în cerere doar studiile pe care le-au ales. Cum reglementați acest lucru în țările dumneavoastră? Domnul Parker. Așa. Într-adevăr, în Australia, industria oferă informațiile uh, pentru uh, a sprijini registrarea produsului. Putem spune că evaluarea acestor produse nu se bazează doar pe informațiile trimise de solicitant, oamenii noștri de știință fac o evaluare mai largă, caută și alte studii care există. Deci um, folosim spiritul critic în evaluarea acestor uh, substanțe și dacă avem dubii în legătură cu anumite studii, atunci cercetătorii uh, încearcă să obțină informații suplimentare de la solicitant sau din uh, comunitatea științifică în general. So, Mr. Chair, um, in Canada... Domnule președinte, în Canada, dacă vorbim despre o solicitare pentru o nouă substanță, uh, Există o listă specifică de studii care trebuie să fie uh, făcute pentru a susține solicitarea de autorizare a unei noi substanțe. Nu doar acele studii studii solicitate în prima instanță, însă dacă sunt și alte solicitări considerate necesare, aceste date trebuie să fie puse și ele la dispoziție. În Canada, solicitanții trebuie să ne raporteze orice efecte adverse și orice studii pe care le cunosc în legătură cu orice creștere potențială a riscului. Deci, trebuie să uh, ne informeze și de studii de natură negativă, de exemplu, dacă uh, cunosc asemenea studii. Uh, sistemul nostru este similar cu cel descris de către colegul nostru din Canada. Facem și o cercetare în uh, literatura, în studiile disponibile în legătură cu substanțele respective. Există uh, atât datele pe care le-au inclus solicitanții, cât și datele disponibile public. Și răspunsul la prima întrebare. Nu vreau să vă critic, nu ați răspuns la întrebarea mea dacă există o înregistrare a studiilor uh, efectuate de industrie. Uh, sunt sigur că există o evaluare interpares și că acest lucru este echivalent în Statele Unite, însă pentru a fi mai clari în legătură cu aceste produse, sunt anumite produse care nu sunt interzise în țara dumneavoastră, în timp ce sunt interzise în statele, în Europa, în Uniunea Europeană. Nu dețin informații în legătură cu produse care să nu fi fost aprobate, însă dacă există asemenea produse, vă stau bineînțeles la dispoziție. Nu știu dacă am, uh, uh, avem asemenea cazuri. În ceea ce privește produsele cu glifosat care nu au fost aprobate, după cum am spus mai devreme, evaluarea acestor uh, substanțe există restricții specifice și nu, aceste produse nu se mai pot folosi dacă se identifică riscuri clare. În ceea ce privește substanțele specifice, nu am informații uh, asupra mea dacă uh, substanțele respective uh, nu am nici eu această informație. Cred că va trebui să vă trimitem în scris. Vă mulțumesc. Uh, doamna Nușa. Mă știți că sunt foarte, foarte directă de obicei, dar să știți că um, atmosfera de astăzi mă uimește. Dumneavoastră ați venit aici pentru a ne ajuta, pentru a ne oferi posibilitatea de a învăța de la dumneavoastră și tocmai de aceea nu înțeleg de ce dezbaterea uh, Uh, noastră de astăzi nu aduce niciun fel de informație suplimentară. Deci mă surprinde această atmosferă foarte, foarte ostilă. Dați-mi voie să adresez următoarele întrebări. După cum ați spus, Australia verifică, reevaluează uh, periodic uh, pesticidele deja înregistrate. Vreau să vă întreb cât de des faceți lucrul acesta, câte resurse alocați procesului și vreau să vă întreb dacă în cazul în care apar noi date științifice, uh, țineți cont de ele chiar dacă procedura de reevaluare a început de, deja. Deci ce se întâmplă um, la noi? Se întâmplă adeseori uh, ca aceste date științifice noi să apară, dar ele să nu fie luate de la bun început în considerare de către, uh, de către oamenii de știință uh, care se ocupă de procesul de re, reevaluare. Uh, deci vreau să vă întreb dacă dumneavoastră eliminați pericolul acesta. În al doilea rând, noi, europenii, nu facem lucrul acesta. Mă întreb, mă întreb dacă în Australia se face lucrul acesta, și anume, uh, Uh, verificați pesticidele și riscul pe care îl reprezintă sau îl aduc ele cu sine pentru uh, microorganismele care trăiesc în sol. Deci noi nu uh, facem această analiză a solului și efectelor asupra solului, dar mă întreb dacă alții o fac. După aceea, vreau să vă întreb dacă se verifică rezidurile de glifosat în sol sau în pânza freatică. Noi nu analizăm pânza freatică, nu analizăm solul, ne întrebăm dacă dumneavoastră aveți niște limite maxime de reziduri de glifosat. Deci, iată, sunt informațiile pe care mi-ar plăcea să le primesc din partea dumneavoastră. Um, specifically in regard to glyphosate. În ceea ce privește cu glifosatul, nu am informații specifice asupra mea. Însă, ă, la întoarcerea mea pot să efectuez o cercetare și dacă există informații disponibile și publice, pot să vi le transmit. După cum am indicat ă, anterior, aprobăm ă, substanțele active și formulele și dacă apar probe științifice noi, putem să reevaluăm statutul de punere pe piață. Însă facem această evaluare în exact același fel uh, cu toate criteriile de mediu. Sper că uh, acest lucru vă răspunde la întrebare. Domnule președinte, uh, se referă aici la uh, programele de după punerea pe piață, ce fel de program avem. Uh, atunci când facem evaluarea de risc, în primul rând ne asigurăm că produsul poate să fie utilizat și că nu există efecte nedorite nici asupra mediului, nici asupra sănătății umane. Și că această substanță activă nu uh, va uh, rezulta într-un produs secundar care să ajungă în mediu, atât prin uh, modelare cât și prin monitorizarea de mediu avem o înțelegere dacă există uh, efecte negative. Și există praguri pentru toate aceste substanțe active, atât în sol cât și în apele freatice pentru că orice apă freatică poate să fie considerată ca sursă de apă potabilă. Deci, uh, substanța poate să fie prezentă la un anumit nivel. Și în Statele Unite examinăm uh, ceea ce se poate întâmpla în mediu și în ce fel uh, uh, substanțele active ajung în uh, apele freatice. Avem și evaluarea și înregistrarea prin care reducem riscurile ecologice inacceptabile la un risc acceptabil. Informații pe care le pot transmite ulterior comisiei dumneavoastră se referă la legea um, apei potabile sigure în Statele Unite, care stabilește un nivel maximal pentru glifosat. Pot să vă transmit aceste informații comisiei dumneavoastră pentru a înțelege nivelul respectiv și care este baza științifică. Cred că s-a pus o uh, întrebare în legătură cu nivelul maxim acceptabil. Mulțumim. Doamna Geruc. Uh, Doamna Hoibruc, mulțumesc, uh, mulțumesc că ați venit în fața noastră pentru a ne prezenta procedurile dumneavoastră de autorizare, de reevaluare a pesticidelor. Aceasta este până la urmă acesta este până la urmă rolul activității comisiei noastre, deci suntem interesați de informațiile dumneavoastră, dar sunt de acord cu doamna Noihl. Sunt și eu uimită de răspunsurile dumneavoastră. Ați vorbit mult despre riscuri, tocmai ce ați spus că riscurile sunt evaluate, încercați să uh, le scădeți, dar iată, după două ore de dezbatere, încă nu știu care este riscul tolerabil din punctul dumneavoastră de vedere. Uh, în ce măsură riscul trebuie să fie scăzut, uh, ameliorat? Avem uh, redus. Iată, avem uh, o sentință a unei instanțe din California în ceea ce privește glifosatul și eu consider că sentințele acestea nu apar așa peste noapte, nu sunt rolul unor uh, păreri uh, scoase din burtă, ci sentințele, zic eu, se bazează pe niște date științifice și dacă ne uităm la cercetările internaționale cu privire la glifosat, dacă ne uităm la studiile uh, uh, IARC, ei bine, și acestea sunt date științifice sau conțin uh, date științifice. Dumneavoastră spuneți că vă bazați sau țineți cont de absolut toate datele uh, științifice. Să înțeleg că pentru dumneavoastră studiile acestui institut, uh, IARC, nu sunt uh, suficient de solide sau uh, considerați că doar o parte a datelor științifice rezultate în urma studiilor internaționale trebuie să fie folosite de către autorități în cursul procedurilor de uh, evaluare și reevaluare. Deci, Deci, mm, și eu îmi doresc o imagine de ansamblu mai clară, care este poziția dumneavoastră vis-a-vis -vis de IARC, care sunt uh, prioritățile dumneavoastră, care sunt uh, tipurile de date științifice pe care le considerați a fi relevante, depinde greutatea datelor științifice de sursă, de uh, Uh, metodologie sau depind datele astea științifice de ce anume pentru a putea fi considerate de către dumneavoastră drept fiind uh, relevante. Știm cu toții că nicio niciun proces nu-i finalizat, veșnic, întru totul, veșnic apar noi date, noi efecte, dar dumneavoastră nu ne spuneți nimic altceva decât că totul e bine, totul e conform regulilor, uh, dar mie mi se pare că lucrurile nu stau chiar așa. Iată, IARC a ajuns la niște concluzii complet diferite de ale dumneavoastră cu privire la glifosat și cu toate astea dumneavoastră ne spuneți că nu, nici pe departe, substanța aceasta nu trebuie să fie reevaluată. De ce? Um, chair, that's quite a... Domnule președinte, a fost o întrebare foarte lungă și s-au făcut anumite afirmații la care nu pot să răspund într-un timp atât de scurt. În primul rând, nu am spus niciodată că nu avem resursele pentru a face evaluările necesare sau reevaluările necesare. Cred că am fost foarte deschiși am uh, dat răspunsuri foarte detaliate întrebărilor care arată foarte clar unde sunt responsabilitățile noastre față de australieni și atunci când evaluăm o substanță chimică, fie că vorbim despre uh, substanță chimică sau glifosat, avem uh, în vedere aceleași criterii și elementul uman este extrem de important, precum și uh, mediul. Am fost foarte deschiși, am uh, dat un răspuns foarte clar în legătură cu criteriile pe care le examinăm. Aceste valori sunt bazate pe risc, Întotdeauna vor uh, exista opinii științifice diferite, însă, dacă ne uităm la probele științifice din lume, dacă glifosatul este utilizat după cum uh, sunt instrucțiunile pe etichetă, acest produs este sigur. Aș dori să adaug că, dintr-o perspectivă științifică, pentru multe substanțe active și acestea sunt uh, substanțe care prin natura lor sunt riscante, însă devin dăunătoare doar dacă oamenii, dacă există o expunere sau o expunere excesivă în mediu. Există organisme științifice, mulți oameni de știință care spun dacă o substanță uh, periculoasă sau nu poate sau nu să provoace cancerul. O parte din evaluarea de risc în cazul pesticidelor uh, examinează o substanță chimică de genul glifosatului, dacă este conform anumitor uh, restricții, dacă această substanță chimică va rezulta la o expunere semnificativă și dacă această expunere este uh, suficientă pentru a provoca o boală sau nu. Uh, risc, hazardul este o proprietate inerentă, s-ar putea să reprezinte un risc inacceptabil în anumite circunstanțe. În cazul utilizării în agricultură am făcut o evaluare de risc, am examinat expunerea lucrătorilor și nu considerăm că există suficiente îngrijorări uh, în acest moment. Domnule președinte, ce aș adăuga din perspectiva americană este că uh, suntem în mijlocul procesului de reevaluare pentru glifosat, deci nu am ajuns uh, o concluzie încă. un lucru pe care l-aș adăuga pentru că au fost câteva întrebări în legătură cu criteriile de evaluare. Pentru fiecare studiu pe care îl uh, solicităm, am uh, stabilit uh, proceduri de evaluare standard în măsura în care uh, aceste măsuri sunt disponibile public, vi le vom pune la dispoziție și după um, evaluarea să am publicat evaluarea pesticidelor și dacă vi se pare util, vă putem transmite uh, linkuri către informațiile respective. Domnule președinte, un punct de procedură. Am convenit că fiecare vom avea un minut pentru întrebări. Uh, uh, vorbitoarea din, dinaintea mea a vorbit cu mult mai mult timp decât atât. Vă rog să aplicați regulile. Da, am luat notă de acest comentariu. Are domnul, cuvântul domnul Gherică. Um, I also would like to say thank you for... Aș dori și eu să vă mulțumesc pentru prezență. Suntem foarte apropiați, însă în America, Canada și Australia aveți uh, rădăcinile dumneavoastră în Europa și poate ar fi interesant să avem o cooperare mai apropiată între agenții. Și voi trece acum la limba germană. Cred că ar fi fost uh, oportună prezența EFSA în, sala, în sală. Vedem că EFSA are vreo 40 de angajați, uh, Statele Unite au vreo 4.000 de angajați, și dacă vorbim despre documente, despre informații, parcă mi-amintesc că EFSA, doar pentru pesticidul care conține uh, glifosat, a uh, analizat vreo 170.000 de documente. Deci, uh, poate că agențiile Uh, prezența Agenției Europene ar fi fost uh, tocmai de aceea oportună, pentru că EFSA s-a implicat mult în uh, studierea acestor documente și ar fi fost așa o dezbatere între agenții. Dar în ceea ce privește pesticidul acesta cu privire la glifosat, uh, EFSA a ajuns la concluzia că glifosatul în sine nu e neapărat cancerigen, dar o serie de coformulanți ai pesticidului uh, ar fi, uh, din păcate, uh, cancerigeni, ar, ar avea acest efect. Tocmai de aceea vreau să vă întreb cum vă asigurați că analizați așa corect substanța activă pe de o parte și coformulanții și legăturile dintre acei coformulanți. Vă mulțumesc pentru întrebare. Poate că originile noastre sunt în Europa. Unii suntem mândri de acest lucru. Cred că am răspuns în mare parte la aceste întrebări. Examinăm fiecare formulă a principiului activ. Deci, în loc de a mă referi la felul în care EFSA își face sau nu treaba, prefer să mă refer doar la ce facem noi în Australia. Noi considerăm că răspundem obligațiilor pe care le avem pe care le avem în cadrul atribuțiilor noastre. Da, după cum am spus, în Canada pro... noi evaluăm nu doar, nu doar substanța activă, ci toate produsele uh, derivate din aceasta și toate ingredientele care uh, compun produsele finale. Deci evaluăm uh, tot ceea ce ajunge în mediu prin intermediul produsului respectiv. Da, dat fiind uh, că procesele noastre sunt uh, asemănătoare, nu am nimic de adăugat uh, pe lângă colegii mei. Vă mulțumesc, doamna Rivazi. Aș vrea să revin la subiectul transparenței informațiilor. Noastră vorbeați despre transparență. Ori, ori, vreau să vă întreb, dacă în momentul în care evaluați o substanță activă, oamenii dumneavoastră de știință au acces, într-adevăr, la toate studiile industriei. Deci cum se poate avea acces la aceste informații? Informațiile acestea sunt publice sau se, se aplică secretul industrial? După aceea, vorbeați despre ameliorări sau reducerea riscurilor. Din punctul nostru de vedere a europenilor, sistemele, spre exemplu, americani, sistemul american este mai lax, chiar prea flexibil. Dumneavoastră, dacă testați riscul reprezentat de un uh, de folosirea unui uh, pesticid pe un teren. Oare evaluați efectele pesticidului asupra respectivului teren sau țineți cont și de efectele pe care pesticidul le are asupra copiilor din școala de alături, cea de lângă câmp. Și după aceea vreau să vă întreb cum anume evaluați uh, și, și aprobați limita maximă de riscuri. Domnul Parker, oamenii noștri de știință evaluează documentația pusă uh, autorității noastre la dispoziție de către industria. Acesta este rolul angajaților noștri. După aceea, în ceea ce privește transparența, în momentul în care primim solicitări de înregistrare, publicăm dosarele respective sau, mă rog, o parte dintre ele, uh, de asemenea, prezentăm sau publicăm uh, rezumate ale deciziilor luate de către noi. Deci, iată, din punctul acesta de vedere, noi considerăm că respectăm întru totul uh, litera legii și, de asemenea, uh, respectăm bunul simț în ceea ce privește nivelul de transparență. Și, de asemenea, există și uh, procesul de consultare publică în timpul autorizării. După aceea, trecând la limitele maxime de reziduri. Ei bine, limitele acestea sunt diferite în funcție de uh, substanța despre care vorbim și, bineînțeles, că stabilim care sunt uh, aceste limite uh, specifice, lipsite de risc pentru fiecare substanță activă în parte. Mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste întrebări. În ceea ce privește transparența, după cum vă spuneam deja la bun început, în Canada, Uh, publicăm în scopul unei consultări publice uh, evaluările noastre de risc, uh, propunerile noastre de gestiune a riscurilor și după aceea publicăm și deciziile noastre finale și în aceste decizii finale indicăm clar cum anume am luat în considerare comentariile și datele suplimentare primite și arătăm clar în ce măsură acestea au afectat decizia noastră finală. După aceea, Uh, cetățenii canadieni, canadieni au drept, dreptul să uh, consulte la sediul uh, nostru documentele care ne-au fost furnizate de către fabricant pentru autorizarea unei substanțe chimice. Deci pe baza unor declarații, membrii ai opiniei publice pot consulta toate aceste documente oferite de către industrie. După aceea, în ceea ce privește limita maximă de reziduri, ținem cont, să știți, de toate tipurile de expunere. Uh, expunerea agricultorilor, muncitorilor, ținem cont și de cei care uh, se află din întâmplare în zonă, ne gândim la uh, eventualele reziduri care ar putea să rămână în mediul înconjurător să afecteze omul în cazul în care substanța respectivă este folosită într-un anume context, spre exemplu contextul uh, urban. Deci ținem cont de toate tipurile de expuneri și aceste limite maxime de reziduri se baz- se, sunt stabilite uh, clar uh, pentru fiecare substanță activă și uh, pentru fiecare tip de recoltă ca, pentru care este folosită respectiva substanță activă. Deci există limite maxime de reziduri pentru fiecare în parte. Și uh, perspectiva americană acum După cum vă spuneam la început, uh, există mai mulți pași în sensul uh, transparenței de care ne achităm. Publicăm uh, rezumate pentru, care pot fi consultate de către opinia publică, asta în cursul procedurilor de înregistrare și reevaluare. Publicăm rezumate ale studiilor noastre de asemenea, opinia publică poate avea acces în anumite uh, situații uh, la totalitatea uh, studiilor de care dispunem. Bineînțeles, există niște norme legale care trebuie să fie respectate în acest sens. După aceea, în ceea ce privește limita maximă de reziduri, ținem cont de diferitele tipuri de expuneri, încercăm să identificăm tipul de expunere uh, a persoanelor care utilizează uh, respectivul uh, produs, ținem cont de expunerea persoanelor care intră în con- contact involuntar cu respectiva substanță. Mă gândesc, spre exemplu, la substanțele uh, Uh, care sunt spreiate, ei bine, uh, respectiva substanță poate, poate să devieze de la ruta stabilită de către utilizator. Uh, și ar putea afecta persoane uh, care nu au nimic de a face cu respectivul uh, pesticid, spre exemplu. De asemenea, analizăm rezidurile din sol și din apa freatică. Mai mult decât atât, suntem obligați prin lege să verificăm efectele rezidurilor rămase în alimente. Suntem uh, de asemenea obligați să ținem cont uh, de expunerea uh, nespecifică uh, sau expunerea care nu ține nu ține de profesia unei persoane, deci ținem cont de o serie de tipuri de expuneri sau expuneri posibile. Și tot în ceea ce privește limita maximă de reziduri, ca și colegii mei, v-aș uh, spune că aceste limite diferă în funcție de substanțele chimice, uh, sunt diferite în funcție de tipurile de recolte. Încercăm să stabilim care este limita maximă de uh, reziduri în alimentele uh, consumate. Deci încercăm uh, să stabilim această limită maximă. Deci metodologia, asta vreau să vă spun, metodologia pe care o, utilizăm pentru folosirea aceste, pentru stabilirea acestei limite maxime, maxime de reziduri este aceeași, dar rezultatele diferă în funcție de substanța activă și, și de, de recoltă. Doamna Iuso. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, foarte sincer tuturor invitaților care au venit să ne vorbească despre procedurile de autorizare a pesticidelor din țările lor și doresc să le cer scuze pentru că au venit uh, să ne vorbesc de un lucru și pur și simplu uh, el copleșit cu întrebări din cauza glifosatului. Dar problema nu este glifosatul. Problema este faptul că Monsanto a pus pe piață glifosatul și Monsanto a pus pe piață și organismele modificate genetic și acest lucru anumite ideologii politice nu pot suporta. Și uh, s-a dat cu Roundup din avioane în Vietnam în timpul războiului uh, pentru a elimina jungla, pentru a putea să vadă uh, armata vietnameană vietnameză. Uh, asta e problema. Deci, glifosatul are o istorie. Deci, în funcție de modul în care se folosite substanțele, rezultatele nu sunt niciodată aceleași. Dar glifosatul în doza folosită cu metodele folosite poate să fie folosit și nu este cancerigen. Din punctul meu de vedere, ă, toate studiile științifice sunt mult mai importante decât hotărârea unui tribunal din California, care nu este un organism științific. Importantă este însă doza de glifosat folosită, forma de utilizare, principiul activ și așa mai departe. Și bineînțeles, riscul zero nu există. Indiferent ce medicament luăm, există efecte adverse și totuși îl luăm. Și uh, când uh, mergem la medic pentru o procedură, semnăm uh, <clears throat> că există anumite riscuri. Bineînțeles, glifosatul nu e aspă sfințită. Dar Există foarte multe studii științifice. Nu cred că există la fel de multe studii în legătură cu alt pesticid cum există pentru glifosat. Deci, întrebarea, este, întrebarea mea este, dumneavoastră, considerați că glifosatul e periculos în această doză sau nu? Da, aceasta este întrebarea mea, spune doamna Iuso. Întrebarea este, deci, din studiile științifice existente, glifosatul folosind în doza folosită, în produsele în care există, ați interzice glifosatul sau nu? Pentru că Franța poate să-și uh, permită luxul să interzică glifosatul, dar India sau Africa nu-și pot permite acest lucru. Domnul Parker, vă rog. Um, chair, I think as I've stated a number of times here. Um... Domnule președinte, v-am spus deja de mai multe ori pe parcursul ședinței de astăzi că pe baza datelor științifice de care dispunem în momentul de față, considerăm că interzicerea glifosatului în Australia nu este necesară. Mulțumesc! La fel, pe baza datelor științifice disponibile, noi am decis că în anumite condiții glifosatul nu reprezintă uh, un pericol pentru sănătatea publică și pentru mediul înconjurător. Noi suntem obligați să reevaluăm toate substanțele active periodic, dar de asemenea, mandatul nostru prevede reevaluarea unor substanțe chimice în cazul în care, chiar înainte de începerea procesului de reevaluare, apar noi date științifice care să justifice această reevaluare grăbită între ghilimele. Deci, dacă apar noi date științifice, noi vom reevalua această substanță. În Statele Unite ale Americii, după cum vă spuneam, ne aflăm în plin, în plin proces proces de reevaluare sau, uh, de fapt, tocmai am încheiat uh, procedura de consultare publică. Uh, analiza noastră de risc asupra sănătății a arătat că nu există riscuri pentru, pentru glifosat, dar pe baza acestei consultări publice vom vedea care uh, sunt comentariile din partea publicului și în cazul în care comentariile respective uh, uh, merg în sensul opus deciziei noastre, bineînțeles, vom reevalua decizia noastră finală doamna Iuso. Eu cred că forța democrației este tocmai această diversitate, diversitate care însă dă dovadă de bun simț și uh, este dispusă să uh, dezbată. În 19 și 18 ne vom duce la Lyon, unde vom vizita, iată, un uh, organism al uh, OMS, mă refer la această Agenție Internațională pentru uh, Cercetarea în domeniul cancerului. Ei bine, această agenție internațională a ajuns la concluzia că glifosatul este cancerigen. Deci, doamna Iuso, sunteți călduros invitată alături de noi la vizita aceasta pe care o vom, crea la, vom organiza la Lyon. Deci, Eu am o, o întrebare suplimentară care, se al, care complementează cumva întrebarea doamnei Ayuso. Dumneavoastră folosiți uh, principiul uh, precauției în deciziile dumneavoastră. Pentru că ne dăm seama că, până la urmă, nu știu, lucrurile nu sunt doar albe și, și negre. Deci Pornind de la această constatare, dumneavoastră uh, vă utilizați principiul uh, precauției în contextul lucrărilor dumneavoastră? Asta ar fi completarea mea. ai Înțeleg foarte bine că sunt anumite păreri, însă înțeleg că la glifosat există tot felul de prejudecăți. Sunt foarte multe studii asupra glifosatului și doar unul Uh, uh, spune că este probabil cancerigen și sunt mult mai multe alte studii care spun că nu, riscul zero nu există. Dar aici uh, am atacat atât de mult glifosatul din motive non-științifice, ci ideologice, nu putem să impunem această dictatură în domeniul agriculturii. Eu am uh, lucrat în cercetare agrară peste, în timp de 30 de ani, am uh, folosit foarte multe pesticide și nu mi s-a întâmplat uh, nimic. Pardon. Deci, dacă doriți să răspundeți la întrebările, întrebările adresate, domnul Ocoa. Nu, domnul Parker. Noi nu aplicăm principiul precauției. Noi avem un sistem de reglementare bazat pe risc, care se bazează pe evaluarea pericolului pe analizarea măsurilor de reducere a riscurilor necesare pentru uh, garantarea securității fiecărui, fiecărui produs în parte. Aceasta este mentalitatea noastră. Domnule președinte, în ceea ce privește principiul uh, precauției, ei bine, principiul acesta este ancorat în uh, legislația noastră. De fapt, tot sistemul nostru de evaluare a riscului uh, se bazează pe eh, necesitatea garantării unei siguranțe, unui nivel cât mai înalt de siguranță între toate uh, riscurile care ar putea apărea pentru uh, ființele umane, pentru animale, pentru mediul înconjurător. Deci noi încercăm să ajungem la un echilibru uh, clar între riscurile acestea, să le, să le eliminăm chiar, uh, de asemenea, legislația noastră ne obligă să ținem cont de uh, populațiile sensibile, uh, respectiv copiii și uh, femeile însărcinate. Deci legislația noastră spune cât se poate declar că trebuie să venim cu factori uh, care să, uh, să venim cu decizii care să țină cont de situația acestor uh, populații uh, sensibile. Deci principiul precauției este inerent activității noastre. Noi uh, în uh, Statele Unite aplicăm acest principiu aplicând până la urmă uh, niște metodologii de testare cât se poate de conservatoare. Verificăm utilizarea produsului în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. De asemenea, adăugăm o serie de factori de siguranță, cum spunea colegul din Canada, ne bazăm pe anumite studii pe animale pentru a extrapola riscurile cu care s-ar putea confrunta ființele umane. În plus, legislația americană ne obligă să includem factori de siguranță Uh, suplimentari, în special uh, pentru a reduce riscul uh, pentru femeile însărcinate și copii. Deci, iată, principiul precauției este folosit până și în Statele Unite ale Americii. Mulțumim. Am cer scuze, v-am întrerupt. Doamna Hazegamp. Um, sorry, Chair, my, uh, just to clarify. Uh... Scuze, domnule președinte, doresc să-mi clarific răspunsul. În legătură, răspunsul meu se referă la folosirea principiului precauției, ca și colegii mei din Statele Unite și Canada. Principiul precauției se aplică în, când vine vorba de risc, de, de uh, pericol Asta nu înseamnă că nu recunoaștem pericolul pentru diferitele grupuri de populație, așa cum fac și Statele Unite. Dar folosirea termenului principiul precauției poate nu era suficient de clar. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hazekamp. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare puțin diferită. În uh, cartea de, scrisă de Kerry Gillen am citit că reprezentanții EFSA nu au participat la audiere uh, a organului științific din STUA privind glifosatul, dar totuși au participat și au cerut acolo autorizarea. Acest lucru a fost uh, confirmat reciproc uh, ulterior și aș dori să știu dacă e obișnuit ca reprezentanții diferitelor organisme sau autorități să meargă la reuniunile autorităților din alte țări pentru a promova anumite produse sau pentru a face declarații că acest produs este sigur. Sunt curioasă să știu dacă se obișnuiește să se facă așa ceva. ce... Um... Domnule președinte, nu sunt sigur că am înțeles exact ce s-a întâmplat. În Austria, organul de reglementare se bucură de orice colaborare științifică cu colegii din alte țări. Dar asta nu înseamnă că colegii din alte țări participă la procesul de decizie, pentru că acesta este de responsabilitatea organului de reglementare din fiecare jurisdicție, din fiecare țară. Dar aș încuraja și așa cum am încurajat cu toții colaborarea între oamenii de știință din diverse organizații, pentru că această colaborare este utilă și n-aș dori să dispară. Eu doresc să promovez această colaborare cu organele de reglementare din alte țări, mai ales în reevaluarea uh, substanțelor chimice care sunt deja pe piață. Sunt de acord cu colegul meu Eh, spune domnul Ocoan că este important să discutăm cu alți colegi, să avem o discuție cât mai largă în, diferite, în legătură cu diferitele aspecte ale valorii de risc. Din experiența mea, asta nu înseamnă că colegii vin să argumenteze în favoarea sau împotriva aprobării unui produs. Deciziile organelor de reglementare sunt independente deci ascultăm ce au de spus oameni de știință din alte țări, ascultăm care este valoarea lor, uneori, organe de reglementare uh, din alte țări ne vorbesc uh, despre studii pe care noi nici nu le cunoșteam. Deci, încurajăm colaborarea dintre oamenii de știință din diferitele țări. Acest lucru nu ne Um, influențează decizia, dar influențează modul în care vedem lucrurile. Ați vorbit despre EFSA. EFSA are, este extrem de respectată, oamenii de știință de la EFSA sunt extrem de respectați și ne bucurăm să colaborăm cu ei. Mulțumesc! Sunt de acord că colaborarea uh, între comunitățile științifice din organele de reglementare este vitală pentru a ne asigura că folosim cele mai bune date științifice în deciziile noastre um, de reglementare. De exemplu, Statele Unite și Canada, de peste 25 de ani, au evoluat împreună multe noi uh, substanțe active și au lucrat împreună la multe reevaluări și acordul de cooperare uh, a consolidat acest proces. Dar, până la urmă, chiar dacă evaluăm aceleași informații științifice, avem fiecare propriul statut pe care trebuie să-l respectăm atunci când facem evaluările. Deci rezultatele evaluărilor noastre pot fi diferite. Dar datele științifice pe care ne bazăm, în mare parte, sunt aceleași. Mulțumesc pentru răspuns. o întrebare suplimentară la care puteți să-mi răspundeți cu da sau nu. Ați invitat oameni de știință de la IARC după concluzia lor că glifosatul este probabil uh, cancerigen? Știu că ați, ați cerut un răspuns cu da sau nu, dar nu înțeleg întrebarea. Uh, reuniunile noastre de evaluare sunt publice unii, unii sunt invitați să facă parte din grupurile de evaluare, dar oricine poate să participe și să facă comentarii la reuniunile publice ale acestor grupuri științifice de experți. Mulțumesc! Doamna Neuchel. Der EVP behauptet hat nicht einfach hier so stehen Nu vreau să las uh, uh, afirmația doamnei uh, de colegii de la PPE așa fără răspuns. E un neadevăr să susțineți că există un singur studiu care dovedește toxicitatea glifosatului. E un, un neadevăr pe care nu putem să-l tolerăm. Mulțumim, doamna Iuso. bună, apropo de... În legătură cu acest lucru, studiul e fer Ehm, este singurul care a ajuns uh, la o concluzie diferită. Aș dori să vă spun că grupurile de experți, de oameni de știință, sunt grupuri la care participă oameni de știință independenți, specialiști în domeniu. Și nu există. Și din, din aceste grupuri de experți fac parte doar oameni de știință. Eu am participat la alegerea acestor oameni de știință. EFSA, EFSA nu are, nu, nu, nu se întâlnește cu solicitanții. Și deci nu există un contact direct între solicitant și agenție în cazul EFSA. Doamna McIntyre, vreau să spun că mă bucur să aud trei contribuții din trei țări mari care și-au bazat deciziile pe date științifice și pe evaluarea riscurilor. În Uniunea Europeană, din păcate, ne-am blocat la principiul precauției. Și asta nu are nicio legătură cu bunul simț. Dacă extindem principiul precauției celorlalte aspecte din viața noastră, nu am construit niciodată uh, case cu mai multe etaje, pentru că scările sunt periculoase, poți să cași pe ele. Dar în această comisie și în Uniunea Europeană în general insistăm să reglementăm totul pe baza principiului precauției. De unde dorința mare a unor colegi să interzică glifosatul și toate substanțele chimice. Știu din discuții cu colegii că unii doresc să interzică substanțele chimice, că sunt periculoase sau nu, doar pentru că sunt substanțe chimice. Am avut ocazia să punem întrebări uh, unor reprezentanți uh, um, de marcă al acestor țări și aș dori să întreb, în țările dumneavoastră există modalități care ar putea să vă îmbunătățească procesele pe care le folosiți pentru a autoriza substanțele chimice? E o întrebare complicată. Eu respect sau funcționăm conform uh, uh, unor legi votate în Parlament uh, și propuse de Ministerul Agriculturii. Eu îmi fac treaba conform acestei legislații. Dar pot să vă spun că există anumite modificări în uh, Uh, curs de examinare în Parlamentul Australian. Unele vor duce la îmbunătățirea proceselor noastre, dar, așa cum am spus, încă aceste propuneri nu au fost uh, Um, nu au fost adoptate. Bineînțeles, trebuie să ținem cont de schimbări în tehnologii și așa mai departe și trebuie să fim flexibili și să ne adoptăm la noile tehnologii și la schimbarea din mediul, schimbările din mediul din jurul nostru. Întotdeauna trebuie să fim capabili să ne îmbunătățim, să, să reglementăm mai bine. Și uh, Trebuie să continuăm însă um, cu evaluările pe bază de risc și în Canada, spre domnul Locon, suntem deschiși să ne schimbăm practicile, trebuie să ne asigurăm că procesul nostru este eficient, trebuie să ne asigurăm că um, asigurăm cât mai multă transparență și, bineînțeles, vom folosi în continuare cele mai bune element, uh, informații științifice disponibile. Cred că putem să ne îmbunătățim mult comunicarea în legătură cu riscul. Există multe discuții în legătură cu um, deciziile bazate pe pericole și deciziile bazate pe risc și cred că trebuie să comunicăm mai bine cu publicul pentru a clarifica lucrurile. Sunt de acord cu ceea ce au spus colegii mei, spune domnul Kigwin. Adaug că noi constant încercăm să ne îmbunătățim procesele. Nu doar uh, suntem obligați de legislație să facem asta, dar încurajăm personalul nostru să propună modificări. De asemenea, cerem um, sau uh, publicul poate să participe, cetățenii pot să ne trimită uh, punctul lor de vedere în legătură cu modul în care ne putem îmbunătăți activitatea. Mulțumesc! Aș dori să spun doamnei McIntyre că ceea ce mi-a spus mă asigură. Am, e, e clar de ce dumneavoastră sunteți la ECR și de ce eu sunt social-democrată. Așa funcționează democrația. Avem subiecte de dezbatere animate și este clar că Întrebarea este care este nivelul de risc inacceptabil când vorbim de, uh, de principiul precauției. Sunt elemente în legătură cu care ne punem întrebări și noi, legiuitorii, trebuie să arătăm clar că există o parte științifică și una politică ne-ați vorbit despre nivelul de siguranță, eficacitate, dar și interesele economice și um, cred că cei care iau decizii la nivel politic trebuie să facă acest arbitraj între diferitele interese. Pentru că de asta e vorba și în uh, agricultură. Bineînțeles, există rolul oamenilor de știință, care este important, există și un rol al oamenilor politici ca și împreună se definește o viziune. Aș dori să atrag atenția colegilor în legătură cu ceea ce a spus dumneavoastră în legătură cu colaborarea. De la începutul lucrărilor noastre ne-am întâlnit cu multe agenții, mai ales din Europa, și acum invităm uh, agenții din afara Europei și e clar că există o diferență în abordare. Există o voință comună, dar firme multinaționale mari sau au, uh, au concentrat și au, au concentrat uh, uh piața și, și cercetarea. Avem practic trei firme mari care își împart cercetarea și piața Uh, în, statele, în Uniunea Europeană avem patru agenții, fiecare stat își are propria agenție și vedem că metodologiile și metodele de lucru sunt diferite. Există diferențe între EFSA și CIRC. Când vedem că fiecare agenție are propria sa abordare. Cu siguranță am avea de câștigat la nivel european, dar și dincolo de Uniunea Europeană, să există sinergii sau să punem în comun activitatea noastră pentru a da oamenilor politici elemente în legătură cu inacceptabilitatea riscului, eh, principiul precauției, pentru a garanta celor 500 de milioane de europeni că alimentele, aerul și apa nu vor conține molecule periculoase pentru sănătate în viitor. Acesta este obiectivul și fiecare încerce, încearcă să îmbunătățească sistemul, respectând ierarhia normelor, bineînțeles, dar acesta este obiectivul nostru comun. Acum doresc să vă mulțumesc. Știți, știam că aveați abordări similare, dar a fost interesant să aflăm cum funcționează agențiile dumneavoastră, pentru că modalitățile pot fi diferite de cele folosite în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru răspuns, mulțumesc că ați participat la lucrările noastre, mulțumesc că ați răspuns și la întrebările pe care le-am trimis în scris, la timp, și, bineînțeles, întrebările și răspunsurile uh, vor fi disponibile pe uh, site, uh, inclusiv cele ale Statelor Unite. Uh, mulțumesc tuturor pentru prezență. Văd că nu mai sunt întrebări. Mulțumesc pentru această dezbatere care va fi cu siguranță utilă pentru raportul care va fi propus în curând și sunt convins că colegii noștri raportori vor fi eficace. Vă mulțumesc tuturor că ați rămas până la sfârșit. Ah oui, merci. Oui, c'est